Well, good afternoon. I welcome the members, the guest speakers and the audience to this Bună ziua, bine, bine ați venit la reuniunea TAX 3 de combat, care discută combaterea practicilor dăunătoare fiscale în uh, Uniunea Europeană și în exteriorul Uniunii Europene. Începem audierea cu un schimb de opinii cu mediatorul european, doamna Emily O'Reilly, care aș dori să-i mulțumesc pentru că a dat curs invitației noastre. Vă mulțumesc. Comisiile speciale și de anchetă anterioară ale Parlamentului European și-au exprimat preocuparea privind nivelul de transparență a Consiliului pe aspecte fiscale după cum știți cu toții, de curând, mediatorul european a publicat recomandările privind transparența procesului legislativ din Consiliu. Comisia Tax 3 ar, ar uh, dori să afle care este părerea mediatorului european privind impactul uh, recomandărilor recente legate de transparența procesului legislativ din Consiliu în domeniul fiscal și uh, met- metoda de lucru a organismului consultativ, uh, codul, uh, grupul de lucru pentru codul de conduită legat de taxarea de taxare. Știm că a fost publicată o listă cu jurisdicțiile necooperante în decembrie anul trecut, o listă care dorește să fie foarte utilă pentru a combate evaziunea fiscală pe, pe plan global. Grupul pentru codul de conduită privind uh, taxarea mediului de afacere a avut un rol foarte important în redactarea acestei liste și modificarea uh, ei. Drept urmare, am, l-am uh, uh, invitat pe președintele acestui grup de lucru să participe. Din păcate nu a putut să participe, însă doamna Patricia Patriela mi-a spus că ar dori să se consulte cu Coreper înainte de a accepta această invitație. Comisia Tax 3 ar dori să discute și cu domnul Vladislav Goranov, uh, ministrul de finanțe bulgar și președintele ECOFIN, pentru a discuta uh, prioritățile fiscale ale președinției bulgare în uh, Uniunea Europeană. Cu toate acestea, domnul ministru a declarat că nu va da curs invitației noastre și uh, în urmă cu ceva timp am primit răspunsul oficial din partea domnului ministru prin care refuză această invitație. Ca motivare a spus că a prezentat deja prioritățile președinției Bulgariei în Comisia Econ și consideră că această comisie, Comisia Econ, este interlocutorul principal uh, din Parlamentul European. Mie mi se pare că este vorba de o lipsă de înțelegere a situației din Parlament și a relațiilor între, uh, între Parlament și Consiliu. De asemenea, doamna Liliana Pavlova, uh, ministru al președinției bulgare pentru Consiliul uh, președinției Uniunii Europene și doamna Panayotova, ministru adjunct din uh, guvernul bulgar au fost uh, invitate dacă uh, domnul Goranov nu ar fi putut să vină astăzi. Din păcate, nici dumnealor nu au acceptat invitația noastră. Este un semn profund îngrijorător pentru mine președintele uh, Parlamentul European, reprezentat uh, de mine în acest caz, uh, are un rol important în combaterea evaziunii fiscale și aș dori să informez membrii comisiei noastre că am discutat această chestiune între coordonatorii grupurilor politice în această dimineață și uh, Vom uh, trece la toate măsurile necesare pentru a angaja mai mult Consiliul în activitatea comisiei noastre. Chiar dacă mi s-ar părea natural ca după revelațiile cheie făcute de jurnaliști în ultima perioadă, după recomandările comisiilor speciale și de anchetă anterioară ale Parlamentului European, după diferitele inițiative ale Comisiei Europene, Consiliul ar trebui să facă tot ceea ce este în puteri pentru a își uh, îndeplini mm, sarcina care îi revine Astăzi uh, ne bucurăm că putem spune uh, bun venit la patru experți, domnului profesor Van der Velde din Belgia, domnul Alex Coffen, Chief Executive de la Tax Justice at Work, domnul Johan uh, Landerov de la Oxfam și domnul Valer Mutalie, director în Comisia Europeană. Bun venit tuturor! o să ne prezinte expertiza lor pe acest subiect, inclusiv părerea lor despre cum lista jurisdicțiilor necooperante poate să devină mai eficientă. Înaintea audierii a fost trimisă o listă de întrebări uh, scrisă și unii din uh, invitații noștri ne-au uh, spus că vor putea să ne trimită răspunsurile în scris doar după această audiere toți membrii comisiei au primit uh, răspunsurile în scris oferite deja de ceilalți uh, invitați și aceste răspunsuri pot fi găsite și pe uh, pagina de internet a comisiei noastre. Spun din nou bun venit uh, doamnei O'Reilly, mediator european. V-am trimis și uh, dumneavoastră o listă de întrebări pe diferite subiecte de actualitate și ne bucură faptul că ați găsit uh, timpul necesar pentru a răspunde acestor întrebări, răspunsuri care au ajuns și la membrii comisiei noastre. Și domnul Riley, vă dau cuvântul 10 uh, minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș dori să mulțumesc uh, comisiei pentru că m-ați invitat să particip în această dupămasă pentru a discuta um, lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare și Aș dori să vă prezint pe scurt ancheta mea privind responsabilitatea Consiliului și accesul la documente, o anchetă pe care am inițiat-o în urmă cu un an de zile și pe care am încheiat-o în această săptămână, după care o să vă stau la dispoziție pentru întrebări. Paradise Papers din 2017, uh, scandalul după Panama Papers din 2016, a readus atenția opiniei publice și politicienilor asupra taxării corporațiilor globale, paradisuri fiscale și provocările reprezentate de inegalitatea uh, fiscală. În urma acestor uh, noi informații s-a creat, s-a instituit și comisia dumneavoastră și se discută dacă se face suficient pentru a sprijini interesul public în crearea și uh, menținerea unui sistem fiscal echitabil în Uniunea Europeană și pe plan global. Transparența este deosebit de importantă pentru aceste activități. Cei care doresc să um, evite examinarea, monitorizarea din partea publicului a strategiilor lor fiscale au uh, interesul de a păstra un secret maxim. Jurisdicțiile unde au loc aceste strategii fiscale și companiile care își oferă serviciile în acest sens ar putea să aibă același interes. Știu, de exemplu, că Applebee, uh, societatea comercială care a fost uh, responsabilă pentru Paradise Papers um, a ajuns la o înțelegere extrajudiciară uh, în uh, Regatul Unit. Confidențialitatea, secretul pentru criați, desigur, este foarte important pentru mediul de afaceri, însă nu trebuie să aibă prioritate față de interesul public și uh, Uh, să ducă la nerespectarea bunelor uh, practici, dar și instituțiile publice trebuie să fie responsabile pentru procesul decizional în acest domeniu. Oamenii normali și simpli nu au un control prea mare asupra companiilor private și se bazează pe instituțiile publice pentru a le apăra interesele și aceasta este activitatea în care este implicată această comisie. Responsabilitatea, tragerea la răspundere este posibilă doar dacă există informații adecvate și la timp un lucru invizibil nu poate fi măsurat și nu poate fi evaluat. Instituțiile Uniunii Europene, în general, um, oferă uh, informații destul de ușor opiniei publice, însă Consiliul cred că trebuie să mai poate îmbunătăți lucrurile din acest punct de vedere. Biroul meu nu a primit nicio plângere specifică privind transparența uh, grupului uh, codul de conduită privind uh, taxarea mediului de afaceri sau privind uh, metodele de lucru a Consiliului în domeniul uh, fiscal. Cu toate acestea, acest grup de lucru este un organism oficial pregătitor pentru Consiliu. Deci chestiunile care țin de practicile administrative ale acestui grup țin de mandatul meu. Modul cel mai direct pentru mine de a mă ocupa de chestiunile de transparență legate de acest grup ar fi prin intermediul unei uh, plângeri în cazul în care accesul la documente este refuzat sau este oferit doar un acces uh, parțial. Astfel, aș putea să văd dacă refuzul de a furniza uh, informațiile este justificat în baza derogărilor incluse în regulamentul 1049 uh, uh, în alte nu înseamnă că totul trebuie să fie transparent sau trebuie să fie transparent imediat. Uneori este în interesul uh, publicului pentru ca, ca anumite documente să nu fie publicate sau să fie publicate la momentul potrivit. Însă regulamentul care guvernează transparența, regulamentul 1049 din 2001, pleacă are ca punct de plecare prezumția că documentele Uniunii Europene vor fi publicate uh, Uh, cu excepția cazurilor în care există anumite derogări. Anumite asemenea derogări uh, fac uh, obiectul unui, unei priorități din partea interesului public, dacă, de exemplu, se ajunge la chiar și dacă se ajunge la daune comerciale, interesul public s-ar putea să fie mai important. Există unele derogări care sunt obligatorii. Este vorba de informații care țin de securitatea publică, de chestiuni de apărare sau militare, de relații internaționale sau de politica economică și monetară ale Uniunii Europene. Nu, însă, nu trebuie să fie trecut un test uh, privind interesul public pentru a oferi uh, motive de refuz a oferirii acestor, uh, acestor informații. Când vine vorba de uh, părți terțe, acestea trebuie să fie consultate, însă orice refuz trebuie să fie um, trebuie să respecte o derogare valabilă prevăzută în regulamentul 1049. De asemenea, dacă un stat membru cere instituție, unei instituții europene să nu facă public un document pe care l-a trimis statul membru respectiv, de, de asemenea trebuie să aibă loc o asemenea evaluare. Fiscalitatea este o chestiune, un subiect foarte delicat în Uniunea Europeană. Este delicat uh, pentru statele membre, dar și pentru întreaga Uniunea Europeană când vine vorba de relațiile diplomatice și comerciale cu state terțe, state terțe a căror regimul fiscal s-ar putea să dăuneze intereselor Uniunii Europene. Putem înțelege, drept urmare, impulsul de modul în care impulsul de a avea o abordare opacă se bate cap în cap cu necesitatea de a avea o transparență. Acest grup, codul de conduită privind taxarea afacerilor, are ca mandat uh, o muncă pregătitoare pe diferite chestiuni uh, fiscale, inclusiv examinarea practicilor competiției neloiale și dăunătoare în domeniul uh, fiscal din Uniunea Europeană. Consiliază Consiliul despre ce uh, țări ar trebui să se afle pe lista jurisdicțiilor necooperante, ce ar trebui să facă pentru a fi scoase de pe lista respectivă și această activitate, mie mi se pare că ar trebui să ceară un grad mare de transparență dacă opinia publică trebuie să fie liniștită că se uh, iau măsurile necesare pentru a-i fi protejate interesele. Însă, după cum am spus, există provocări din punctul de vedere al transparenței. După cum am spus, nu am primit nicio plângere specifică legată de acest grup de lucru. Cu toate acestea, biroul meu a primit două plângeri uh, legate de Consiliu în general. Poate sunt, motivele sunt legate de necunoașterea de către cetățenia Consiliului ca instituție. Până acum, uh, M-am concentrat pe discutarea proiectelor de legi în Coreper și în grupurile de lucru pregătitoare. Am lansat o anchetă strategică pe acest subiect în martie 2017. Consiliul și Parlamentul sunt colegiuitori, însă această legătură dispare când discutăm despre standarde de responsabilitate. Parlamentul European publică în mod proactiv proiecte de raport, amendamente, rezultatele voturilor voturilor, Consiliul restricționează accesul la majoritatea documentelor pentru momentul după încheierea procedurii legislative. Intenția tratatelor Uniunii Europene este ca uh, procesul legislativ să fie suficient de transparent pentru ca cetățenii europeni să-și poată exercita dreptul democratic de a participa la procesul decizional uh, și pentru a face acest lucru uh, trebuie să știe la momentul potrivit care este poziția adoptată sau care a fost poziția adoptată de statul lor uh, membru pe un anumit proiect legislativ. Dacă acest element rămâne în continuare uh, opac, faptul că se dă vina pe Bruxelles va continua, anumiți cetățeni consider, considerând că Um, ofici, uh, funcționari uh, necunoscuți au luat uh, decizii legislative în numele lor. Cred că publicarea poziției statelor membre la un cât mai rapid ar putea reduce depărtarea cetățenilor europeni față de instituțiile europene. Înțeleg care este cât de dificil este să se ajungă la un consens între 28 de state membre, uh, Însă, uh, dacă prea multe decizii se iau în spatele unor uh, uși închise, nu mai uh, servim interesului public. Și am, pentru a înțelege ce se întâmplă cu practicile din Consiliu, am analizat trei dosare legislative din Consiliu. Am ajuns la concluzia că practicile actuale din Consiliu sunt un caz de proastă administrație, pentru că uh, nu reușește în mod sistematic să publice poziția uh, statelor membre pe un anumit uh, uh, subiect și pentru că foarte multe documente sunt etichetate ca, fiind, ca având un acces limitat. În data de 9 februarie, în acesta am făcut trei recomandații specifice Consiliului de a-și îmbunătăți tragerea la răspundere. Consiliul nu a reușit să răspundă recomandărilor mele Uh, până în perioada de timp prevăzută de lege, care a expirat în data de 9 mai 2018. Am decis să continui această anchetă și foarte probabil voi trimite un raport special Parlamentului European privind această anchetă, anchetă în, în această săptămână. Am înțeles că Comisia AFCO și PETI vor redacta un raport pentru a răspunde uh, raportului meu special și toți membrii Parlamentului European vor fi implicați în acest proces. Este important să vă atrag atenția asupra faptului că ancheta mea se referă la munca legislativă a Consiliului și documentele legislative au un statut uh, special în temeiul regulamentului 1049 și trebuie să fie puse la dispoziție în mod uh, proactiv de către legislația UE. În general, documentelor legislative ar trebui să se aplice niște standarde mai înalte din punctul de vedere al transparenței, în comparație cu alte documente administrative. Însă, ancheta mea nu este limitată la domeniul specific al propunerilor legislative cerințele speciale de transparență acoperă toate procedurile legislative, nu doar cele ordinare. Recomandările mele sunt gândite să se aplice și discuțiilor legislative, inclusiv propunerilor legislative în domeniul uh, fiscal, cum ar fi revizirea actuală a directivei de combatere a spălării de bani. Când vine vorba de uh, dosarele legislative, am înțeles că grupul de lucru privind codul de conduită publică notă orientativă în pregătirea concluziilor uh, Consiliului um, privind redactarea listei jurisdicțiilor um, uh, care nu cooperează. Asemenea, asemenea discuții nu au o natură legislativă, drept urmare nu fac obiectul anchetei mele actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că accesul public la acest tip de documente nu poate fi cerut sau nu poate fi oferit în temeiul regulamentului 1049. După cum știți, comisiile anterioare din Parlamentul European de anchetă care s-au ocupat de aspecte fiscale au întâmpinat dificultăți când vine vorba de accesul la anumite documente din partea Consiliului și grupul de, con, uh, grupul de lucru, codul de conduită, ar trebui să respecte legislația europeană. În uh, speța Access Info Europe, Curtea de Justiție a spus că regulamentul 1049 își dorește să asigure accesul public la uh, întregul conținut al documentelor Consiliului, inclusiv identitatea celor care vin cu anumite propuneri, și anume pozițiile statelor uh, membre. Uh, Curtea spune de asemenea foarte clar că accesul public la întregul conținut al documentului Consiliului reprezintă principiul, regula de bază și dacă uh, există derogări de la acest principiu, uh, derogările respective trebuie să fie interpretate într-un sens și trebuie să fie aplicate uh, foarte strict. Uneori am impresia că regula din Consiliu este nepublicarea și că accesul opiniei publice la document, la document este mai degrabă excepția. În concluzie, domnule președinte, biroul meu are mandatul de a examina modul în care instituțiile europene pun în aplicare uh, normele de uh, transparență. În calitate de mediator european, am uh, mandatul, competența de a inspecta toate documentele Uniunii Europene. Uh, majoritatea cazurilor sunt de acord cu, cu faptul că există motive uh, valabile pentru a nu publica anumite documente, însă uh, nu întotdeauna. Nu am primit, după cum am spus, niciun fel de plângere directă privind uh, grupul de lucru condul de conduită, dar biroul meu poate accepta plângeri nu doar din partea cetățenilor, din partea eurodeputaților, dar și din partea comisiilor parlamentare. Toate plângerile privind accesul la documente sunt uh, tratate în mod intern printr-o nouă procedură accelerată, a cărui scop este de a ajunge la o decizie în răstim de 40 de zile. După cum am spus, Explicațiile mele de acum au un caracter general în lipsa unei plângeri specifice, însă uh, dacă va fi nevoie pot să revin cu răspunsuri în scris. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna O'Reilly, pentru această introducere, pentru eforturile dumneavoastră și aș dori să vă spun că motivul că, pentru care nu ați primit nicio plângere privind grupul de lucru codul de conduită este poate că uh, nu sunt mulți uh, cei care cunosc existența unui asemenea grup de lucru atât de puternic, tocmai datorită lipsei transparenței. Începem dezbaterea. O să avem sloturi de 5 minute, o întrebare de 1 minut și restul de 4 minute pentru răspunsuri. Dacă va mai rămâne timp, va, fi, va exista și posibilitatea formulării unei întrebări suplimentare. I-aș invita în primul rând pe uh, coraportorii Tax 3, domnul Niedermayer primul. 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că sunteți aici, mai ales după ce am ascultat acest discurs uh, care ne inspiră, suntem și mai dezamăgiți că alți, uh, alte persoane nu au fost uh, prezente. mă ocup de problematicile fiscale în acest Parlament de mulți ani, un punct foarte important pe agenda politică și deseori afectat de un ritm mult prea slab al îmbunătățirilor. Acest grup de lucru privind codul de conduită se află în centrul atenției, pentru că este un loc de unde pot veni și lucruri bune și lucruri rele. De aceea suntem preocupați de acest grup și cred că vom vorbi despre el și pe viitor. Dar în loc să vorbesc despre grupul de lucru privind codul de conduită, m-aș referi la activitatea dumneavoastră vis-a-vis -vis de Consiliu. Este o diferență foarte mare între procedurile unui parlament transparent și în acțiunile Consiliului pe cealaltă parte. Unele persoane ar spune că nivelul de transparență din Consiliu este uh, de așa natură încât să se poată ajunge la un uh, consens, la un compromis. Prin urmare, o să vă pun câteva întrebări și apoi o să vă cer opinia personală. În primul rând, dumneavoastră cereți transparență în toate domeniile Uniunii Europene. Credeți că în majoritatea uh, cazurilor o transparență mai mare ar conduce către un proces de luare a deciziilor mai eficient sau invers? Și apoi, uh, Există motive pentru care standardele de transparență ar trebui să fie diferite în zonele unde reprezentanții, uh, unde deciziile sunt luate într-un mod uh, diferit și nu pe baza majorității. De asemenea, unele țări uh, sunt frustrate de blocajele din Consiliu și de lipsa de progres și de informare. Credeți că mai multă transparență uh, ar aduce și o anumită presiune asupra Consiliului să ia o decizie dacă să continue cu un anumit dosar, să găsească compromisurile sau să stopeze dosarul respectiv. Vă mulțumesc. Doamna O'Reilly, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aspectele pe care le-ați ridicat, sigur că sunt importante pentru noi și au fost luate în considerare în acest uh, proces. Uh, de studiu. Uh, sunt două lucruri pentru care am uh, analizat transparența Consiliului și anume pentru că am considerat că există un nivel de transparență diferit vis-a-vis -vis de Parlament și vis-a-vis -vis de, Consiliul, de Consiliu. Consiliul este destul de OPAC este o instituție nu atât de bine cunoscută de către cetățeni, deși este formată din guverne, din șefi de guverne. Iar uh, cetățenii europeni dau vina pe uh, Bruxelles, pe birocrați, fără să se gândească că poate în, uh, la Bruxelles sunt de fapt reprezentanții lor. Recent, în weekend, am uh, citit un studiu academic cu privire la transparență a Consiliului, mai ales în ce privește trilogurile și se întreba de ce există un fel de echilibru între mm, transparență și responsabilitate. Și acest studiu analiza situația timp de decenii. Concluzia fiind că transparența depinde foarte mult de dosarul discutat, nu de o procedură standard. De exemplu, un dosar, într-un dosar unde sunt implicați foarte mulți uh, bani, uh, unde statele membre trebuie să cheltuiască foarte mulți bani pe ceva, transparența este limitată. Iar la fel, la aspectele unde există o... aspectele delicate din punct de vedere politic, la fel, transparența este mm, limitată. Uh, Uh, pe când atunci când e vorba de aspecte care, cum sunt clima, de exemplu, sau protecția mediului, acolo transparența sigur că este foarte mare. Deci totul este foarte politic. Și atunci, în investigația noastră, ne-am uitat la ceea ce trebuie să fie făcut din punct de vedere legal, în acord cu tratatele și în acord cu dreptul cetățenilor de a ști ce se întâmplă pentru a se putea implica, dacă decide acest lucru. Sigur, se susține în general că dacă transparența este prea mare, atunci este foarte greu să se ajungă la compromisuri. Dar orice legislație bună privind transparența, inclusiv 1049, uh, permite ace- spațiu pentru, să existe spațiu pentru acest proces de deliberare, mai ales atunci când este vorba de aspecte delicate care trebuie să fie decise și trebuie să se ajungă la un compromis. Însă, ceea ce contează este acolo unde tragem linia. Și uitându-ne la pozițiile statelor membre, de exemplu, ce poziție a avut uh, Irlanda, Germania, ce poziție au avut țările de jos, e important să știm asta pe un anumit dosar. Ei bine, în acest caz, noi am cerut nu ca aceste poziții să fie publicate imediat într-un grup de lucru sau în coreper, de dată ce se spune ceva să se publice, nu, dar să se înregistreze și apoi să se decidă dacă sunt sau nu făcute publice. Și din punct de vedere istoric, atunci când analizezi un anumit proces legislativ, să știi ce s-a întâmplat. Decizia Curții de Justiție privind accesul la informațiile europene a spus că dacă există înregistrări, ele trebuie să fie făcute publice. Nu există niciun fel de exceptare de la această regulă. Și atunci ne-am dat seama, uitându-ne la cum s-a comportat Consiliul în anumite grupuri de lucru și în Coreper după 2012, e bine, ne-am dat seama că nu au înregistrat uh, pozițiile membrilor. Uh, deci uneori credem că avem acces la informații, dar de fapt nu avem. Avem acces la înregistrări și că dacă înregistrările nu există, atunci nu ai cum să ai acces la informații. Și atunci cele două recomandări principale pe care le-am făcut sau recomandările principale pe care le-am făcut au fost ca pozițiile statelor membre să fie cel puțin înregistrate. Sigur că nimic nu este alb sau negru. Însă trebuie să vedem care sunt și riscurile posibile și să le comparăm cu riscurile pe care le avem în prezent, și anume lipsa de încredere în uh, instituții, această cultură de învinovățire a Bruselului. Iată, birocrații sunt de vină, sunt cei care aduc toate aceste legi noi, când de fapt statele membre sunt cele care sunt la originea acestora. Mulțumesc acum raportorul din partea Asociației și Democraților. Mulțumesc uh, foarte mult! pentru această prezentare foarte interesantă pentru noi. Se pare că cultura în Consiliu este mai degrabă axată pe ne-dezvăluire decât pe dezvăluire de informații și ar trebui să fie invers. Noi suntem aleși direct ai, ai uh, cetățenilor europeni, noi cei de aici din Parlament și cred că Cetățenii au dreptul să știe ce fac reprezentanții lor, ce fac guvernele lor în Consiliu. Și poate asta va conduce o, la o îmbunătățire a încrederii în instituții. Întrebarea mea către dumneavoastră, am citit răspunsurile și vă mulțumesc pentru ele. În, așadar, în această contribuție scrisă spuneți că Consiliul nu a respectat termenul de 9 mai și că nu vor răspunde mai devreme de luna iulie. Ei bine, acest nou termen, ce se întâmplă cu el dacă nu este respectat? Ce puteți face dumneavoastră ca ombudsman în acest caz? Apoi, în uh, concluziile dumneavoastră, de altfel foarte clare, spuneți și vă citez că grupurile de lucru din Consiliu nu respectă ceea ce se așteaptă de la Consiliu în termen de transparență legislativă. Și mă, mă întreb, pe baza ceea ce ați văzut și ceea ce ați scris, ați observat modificări în procedurile de lucru ale Consiliului de când ați început investigațiile? Și apoi, ați fost contactată de Consiliu cu privire la modificarea proceselor lor uh, de, de secret al activităților, de secret profesional, iar în ce privește grupul de lucru privind codul de conduită pe fiscalitatea întreprinderilor, avem o piață unică și uh, practicile fiscale dăunătoare sunt foarte periculoase pe o astfel de piață unică și mă întreb dacă mm, se face suficient de bine această legătură pentru că acest secret, ce se întâmplă cu acest secret profesional pentru un grup care are un astfel de mandat atât de larg? Mulțumesc, doamna O'Reilly. Mulțumesc. Le-am acordat acest termen de 9 mai, care, din coincidență, numai din coincidență, era și ziua Europei. Uh, în mod normal, instituțiile ne pot cere o prelungire și o putem acorda, dar având în vedere importanța acestui subiect și faptul că ne apropiem de 2019, am spus că nu vom accepta o cerere de prelungire. Acum câteva săptămâni ne-au cerut această prelungire oficial și le-am spus nu și săptămâna aceasta voi anunța că voi face un uh, raport special către Parlament, cerând sprijinul Parlamentului în acest sens. Va fi al doilea raport către Parlament din mandatul meu. Deci este un subiect foarte serios care arată interesul public pe care îl vedem în acest domeniu. Încercește îmbunătățirile, da, cred că s-au făcut niște îmbunătățiri, însă cealaltă recomandare pe care am făcut-o se referă la Uh, acea ștampilă aplicată cu acces limitat pe atâtea documente. Când uh, anumite persoane caută documente, registrări care au această etichetă, uh, mai ales confruntate cu, cu, cu 1049, majoritatea dintre ele fusese deja publicate și atunci nu mai este niciun motiv pentru care să aibă această etichetă. Uh, și nu orice document trebuie să fie analizat în conformitate cu regulile pentru a vedea dacă se aplică sau nu această exceptare de la publicare. Și pot să fac destul de puțin în ce privește transparența, însă transparența trebuie să rămână subiectul nostru principal, având în vedere Paradise Papers, uh, Panama Papers, uh, activitatea comisiei dumneavoastră, um, presiunea care există, impactul pe care îl are, interesul public. Este nevoie de o adevărată coaliție de forțe pentru ca lucrurile să se schimbe și uh, transparența este un punct cheie aici. Mulțumesc. Din partea PPE acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă O'Reilly, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentare. Mă bucur să văd că și dumneavoastră și noi suntem de partea unei transparențe crescute. Sunteți aici pentru a garanta accesul la informații pentru cetățenii europeni, ceea ce aduce cu siguranță o bună platformă de cooperare pentru noi și v-aș întreba cum puteți să ne ajutați să avem un acces mai larg la informații sensibile și protejate pe care nu le-am primit până acum la, de la um, Consiliu. În uh, cadrul lucrărilor comisiei precedente, PANA, am cerut mai multe documente și deseori uh, am primit uh, pur și simplu pagini goale sau uh, uh, tăiate cu negru. Ceea ce a creat impresia unui proces cumva discreționar prin care totul tot ceea ce poate fi de departe considerat secret sau nu este pur și simplu șters. În cadrul cooperării dintre biroul dumneavoastră și Parlament. Credeți că ne puteți ajuta, de exemplu, pentru a elabora niște linii directoare despre modul în care ar trebui să fie tratate informațiile privind fiscalitatea, privind deciziile din domeniul fiscal? Uh, informații privind beneficiarii efective ai unei tranzacții financiare. Cum ați putea să ne ajutați să obținem astfel uh, mai multă transparență în aceste domenii care sunt atât de importante pentru cetățenii noștri. A doua întrebare. În februarie 2018 ați introdus o nouă procedură accelerată pentru uh, gestionarea accesului la uh, plângeri. Puteți să ne oferiți o evaluare a acestui proces? Poate este prea devreme, însă câteva observații preliminare în acest sens. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În conformitate cu sistemul transparenței din Uniunea Europeană, instituțiile au puterea să deschidă și să închidă robinetul cu care uh, fac publice anumite documente. Au un uh, robinet pe care îl ajustează în funcție de ceea ce doresc să iasă la iveală și sigur că există posibilitatea recurgerii apoi la justiție. Ceea ce pot eu face, dacă nu primiți acces la un anumit document sau la o serie de documente și credeți că nu este corect sau primiți documente care au fost pur și simplu șterse, ceea ce pot eu să fac este să primesc o plângere din partea dumneavoastră în momentul în care faceți apel la o instituție pentru a vedea ce s-a întâmplat. Sigur că nu, recomandarea mea nu are caracter obligatoriu, dar în majoritatea cazurilor o urmează. În orice caz, pot să forțez, dar e prea uh, tare cuvântul, sau pot să fac instituția să explice de ce uh, un, anumit, uh, un anumit document nu a fost uh, uh, nu v-a fost pus la dispoziție. Iată ce pot face eu, iar dumneavoastră mă puteți ajuta făcând o plângere. Acum, există o rețea a ă, corespondenților privind informațiile care gestionează apelurile către mm, jurisdicțiile lor, din, din țările lor și pot să fac apel la ei pentru a vedea ce ă, subiecte au reieșit ă, unde au fost implicați în domeniul fiscal. Acum, privind procedura accelerată, ce am făcut, uh, funcționează destul de bine, dar ce am făcut? Am văzut că plângerile privind transparența erau diferite de celelalte. Până când ajungeau la noi, instituțiile, Comisia, Consiliul sau orice altă instituție, um, au emis deja o decizie definitivă și nu mai aveam ce să facem. În uh, trecut uh, le cerea pur și simplu să repete același lucru, ceea ce era o pierdere de timp, având în vedere că decizia a fost deja luată. Acum însă nu mai procedăm așa. De îndată ce privim, primim plângerea, putem să gestionăm deja pentru că avem deja explicația refuzului uh, dezvăluirii informațiilor. Într-adevăr, pentru o evaluare mai uh, aprofundată este poate puțin uh, prea devreme. Mulțumesc. Din partea socialiștilor și democraților, Arncon. Dankeschön. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna O'Reilly, pentru prezența dumneavoastră de astăzi. Mă bucură să văd că sunteți de partea noastră când vine vorba de transparență, de colaborare cu cu Consiliul și în procedura de descărcare bugetară și, în alte, și pe alte dosare. Contactele cu Consiliul nu se desfășoară în modul cel mai fericit. Și aș avea o întrebare. Aveți mai multe competențe când vine vorba de a cere acces la documente, mult mai multe decât uh, competențele Parlamentului. Vi se pare un lucru uh, normal sau considerați că și Parlamentul ar trebui să primească mai multă competență, chiar dacă și noi ne rupem dinții în același granit, să spun, ca și dumneavoastră? Știu că acest aspect a tot fost uh, dezbătut și la uh, comisia anterioară el a fost ridicat și tot reapare în uh, comisiile parlamentare, mai ales atunci când uh, ne ocupăm de mm, activități uh, de anchetă dificile, complexe, cum este activitatea dumneavoastră și tratatele vorbesc despre faptul că instituțiile trebuie să lucreze într-un sistem sincer de colaborare, cred că așa se spune acolo și mai sunt multe lucruri de făcut în acest sens. Și spuneam și celuilalt uh, coleg al dumneavoastră, pentru activitatea mea ar fi util să primesc plângeri pentru a putea să transmit această argumentație, să se susțină această argumentație în fața Consiliului. Știu că se vorbește despre niște competențe suplimentare acordate Parlamentului pentru activitățile de investigare. Uh, nu sunt expert în fiscalitate, însă am fost șocată de cifra avansată privind pierderile de un trilion de euro, cred, nu pe care Uniunea Europeană le are din cauza evaziunii fiscale. Uh, Uh, oamenii se gândesc de obicei la multimilionarilor uh, locali atunci când aud vorbindu-se despre evaziune fiscală, dar nu văd uh, lucrurile de ansamblu, așa cum le-ați expus dumneavoastră și cred că trebuie să mm, îi conștientizăm pe, pe cetățeni în acest sens. Mulțumesc, domnul Nils Torvens din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că ne aflăm acum într-un loc uh, oarecum neobișnuit, cel puțin pentru mine, pentru că de multe ori când uh, încerc să spun uh, ce facem noi în ceea ce privește evaziunea fiscală, vorbesc despre dilema inversă a prizonierului. În dilema adevărată, prizonierii cooperează în speranța de a câștiga ceva, însă în cazul acesta, nu vorbim aici despre delicvenți, ci despre anumite instituții care încearcă să construiască ziduri în jurul lor. Și în prezentarea dumneavoastră ați spus deja că aceste ziduri pe care le construiesc nu fac decât să dea o senzație proastă și să transmită un mesaj prost o imagine proastă a Uniunii Europene. Probabil că ați putea spune că în felul în care acționează, Comisia nu face decât să dăuneze imaginii Uniunii Europene. Este un lucru pe care ar trebui să-l rezolvăm, dar nu avem curajul să o facem și să încercăm să rezolvăm această dilemă. Avem nevoie de curajul dumneavoastră. N-am să folosesc uh, nici eu aceste cuvinte, am să o las uh, pe dumneavoastră, dar bineînțeles sunt de acord cu comentariul pe care l-ați făcut. Practic, la câteva săptămâni sau luni auzim din nou despre cineva de la Consiliu care este acuzat de deficit democratic, de tendință populistă și așa mai departe. Și practic aici trebuie să facem legătura între lumea întreagă și ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și sper că prin munca comisiei dumneavoastră și aici la Parlament să putem face ceva. De multe ori vorbim despre alegerile europene, alegerile la Parlamentul European. Toată lumea se gândește la uh, dezbaterea legată de viitorul Europei, însă toate acestea trebuie să se traducă în termeni tangibili, concreți și astfel de lucruri trebuie analizate. Dacă ne gândim la uh, problema secretismului, la poziția statelor membre la Consiliu, nu ne putem imagina un ministru care să vină, de exemplu, în fața presei, de exemplu, în Irlanda, și să ne prezinte uh, o anumită propunere, uh, jurnalistul se ceară să prezinte acea propunere națională și el să răspundă că nu, nu vrea să o prezinte. Știu, bineînțeles, că contextul este altul și că sunt, este o altă dinamică la nivelul Consiliului, dar practic despre asta este vorba și este de-a dreptul îngrijorător, dar este și o chestiune de maturitate politică aici. Uh, nu trebuie să facem precum struții care se ascund uh, în nisip. Oamenii au nevoie să înțeleagă ce se întâmplă și că trebuie să se ajungă la niște compromisuri și pentru asta trebuie să ai o anumită maturitate politică și democratică. Deci, voi cere colegiului să uh, facă așa, dar nu știu care vor fi rezultatele. Mulțumesc, uh, domnul Anderson. Mulțumesc. Foarte multe întrebări uh, pertinente care au fost deja adresate și la care s-a și răspuns, însă aș mai avea câteva de pe lista mea. În primul rând, mă întreb dacă ați primit și o explicație din partea Consiliului pentru a vedea de ce nu v-au răspuns la scrisoare în uh, termenul stabilit până la 9 mai. Și dacă aveți informații legate de poziția anumitor state membre referitoare la scrisoarea pe care le-ați adresat-o. O altă întrebare importantă legată de transparența procesului legislativ. Este vorba de transparența trialogurilor. Pentru că avem o sentință a Curții Europene de Justiție în cauza de capitanii și vreau să știu care a fost uh, urmarea care a fost dată în urma uh, avizului dat de curte și a recomandărilor făcute privind transparența în cadrul trialogurilor. Mulțumesc. În ceea ce privește răspunsul Consiliului pur și simplu mm, s-a spus că nu au avut uh, timpul să o facă din cauza structurii Consiliului, deci nimic deosebit. Iar cât privește trialogurile, am făcut o anchetă pe această temă și am uh, făcut și recomandări. La momentul acela, Consiliul, Comisia și Parlamentul aștepta o sentință de la Curtea de Justiție în ceea ce privește uh, publicarea anumitor uh, documente pe patru coloane, deci cu amendamentele și compromisurile. Sentința a venit în urmă cu uh, câteva săptămâni și se spunea că nu există niciun motiv pentru care acel document să nu fie accesibil în timpul trialogului, așa cum arată regulamentul 1049. Și recomandarea mea a fost ca măcar după trialog documentul respectiv să fie accesibil. Într-o anumită măsură, Consiliul a dat înapoi și acum că sentința a fost dată, vom reveni pentru că e nevoie de anumite reguli în ceea ce privește elementele de bază, pentru ca cetățenii să știe ce se întâmplă în timpul trialogurilor, când au loc și așa mai departe. avem o politică pentru a urmări ce se întâmplă și pentru a vedea care este rezultatul recomandărilor noastre. Am așteptat în special această sentință din partea Curții de Justiție, dar acum că ea a fost dată, vom merge mai departe. Domnul Șirdevan, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule președinte și doamna Raeli. În ceea ce privește asigurarea accesului public la documentele de Consiliu, inclusiv pozițiile statelor membre. În comisia noastră și cele anterioare suntem foarte îngrijorați de faptul că Consiliul nu ne oferă accesul la documente, la poziția statelor membre și este și mai îngrijorător să vedem că poziția statelor membre nu sunt trecute nici măcar în procesele verbale ale Consiliului. Consiliul încalcă articolul 15 în ceea ce privește regulamentul referitor la accesul la documentele publice și aceasta datorată unor uh, proceduri administrative care dificultează accesul. În procesul legislativ știm că Consiliul uh, nu și-a respectat nici măcar angajamentul față de ombudsman pentru a respecta termenul și a vă răspunde poziția statelor membre cred că trebuie să fie uh, trecută în procesele verbale. Aceasta ar fi o primă întrebare și aș vrea să vă întreb dacă vreți sau sunteți dispusă să faceți o anchetă și să vedeți dacă există și acțiuni legale specifice care ar putea fi uh, luate pentru a ajunge la niște proceduri legislative corecte. Mulțumesc. Bineînțeles, se poate ajunge la o acțiune în instanță atunci când se refuză accesul uh, la documente. Acest lucru s-a întâmplat în trecut, de exemplu, cu eurodeputați, după cum știți. Din partea biroului meu am făcut un pas uh, important înainte și am cerut Parlamentului să mă susțină. Este a doua oară când am făcut un raport special începând din 2013, când mi-am început mandatul, și primul a fost pe o temă lăsată de predecesorul meu, deci este practic primul pe care îl inițiez eu. O altă chestiune care n-a fost prezentată aici și care mi se pare importantă. Care sunt uh, blocajele la Consiliu? De ce lucrurile nu sunt trecute, de exemplu, în procesele verbale? Poate că e vorba de sensibilități politice, de chestiuni politice, Însă dacă ținem cont de uh, natura problemelor de fiscalitate și de cifrele despre care vorbim, nu doar uh, bilioane, ci trilioane, e clar că există grupuri de lobby care fac presiuni pentru a lăsa deoparte astfel de elemente. Și în munca mea întotdeauna am încercat să promovez transparența și pentru grupurile de lobby. Am lucrat cu Parlamentul și cu Comisia tocmai pentru a stabili niște reguli clare pentru înregistrarea grupurilor de lobby și așa mai departe. Și am vorbit și cu colegii mei ombudsman din alte state membre pentru a vedea cum se reglementează aceste grupuri de lobby la nivel național. Însă cred că această problemă este una din cele mai complicate legate de lobby-uri în statele membre și la nivelul UE. Nu știu dacă vom reuși să găsim o soluție bună însă uh, e clar că acestea influențează foarte puternic felul în care s-a procedat până acum. Însă e clar uh, în legătură cu întrebarea pe care mi-ați spus-o că voi avea un raport special pe care îl voi anunța chiar săptămâna aceasta. Mulțumesc, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna O'Reilly, pentru prezentarea foarte interesantă. Am fost uh, și membra Comisiei de Anchetă PANA și a spus astăzi că o plângere ar fi foarte utilă pentru dumneavoastră, pentru a vă adresa Consiliului și mi-am adus aminte cât de multe documente cu rânduri negrite primisem de la Consiliu și poate ar fi trebuit să depunem noi o plângere. Nu știu dacă este posibil să depunem o asemenea uh, plângere în mod retroactiv. Um, ceea ce mă deranjează și mi se pare incredibil este că nu s-a respectat termenul limită de 9 mai de către uh, Consiliul. Poate ar fi, nu știu, a fost suficient timp uh, sau nu. Și aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți uh, ce, care vor fi cerințele pe care le veți formula în fața Consiliului în acest prim raport special pe care o să-l redactați. Apoi, în ceea ce privește codul, grupul de lucru, codul de, de, de conduită și Comisia PANA uh, s-a ocupat de această listă a jurisdicțiilor care nu cooperează și noi ne-am plâns că nu există niciun fel de transparență despre modul în care este redactată lista respectivă. Nu prea se înțelege de ce anumite țări ajung pe listă, de ce anumite alte țări sunt scoase la un moment dat de pe lista respectivă și așa mai departe. Drept urmare, v-aș întreba dacă nu aveți niște recomandări generale, recomandări generale uh, specifice sau, sau mai generale pentru uh, grupul de lucru, codul de conduită, fiscalitatea întreprinderilor, pentru a se ajunge la o abordare uh, mai standard uh, și în, uh, în, acest, uh, și în acest domeniu. Pentru că, într-adevăr, transparența și tragerea la răspundere a instituțiilor nu mai, este posibil, nu mai sunt posibile dacă deciziile se iau în spatele unor uh, uși închise și doar așa o să ajungem să uh, îmbunătățim transparența. Thank you for that. Um... Mulțumesc pentru întrebare. Probabil că vom cere uh, Parlamentului să se pronunțe și probabil aici la tax înainte de AFCO și PETI, după care vom trece la plenară pentru a putea face presiune asupra Consiliului și pentru a acționa. Acest lucru se va întâmpla uh, în foarte puțin timp. Pentru celelalte chestiuni pe care mi le-ați adresat. Standardizare. După cum vă spuneam, repet încă o dată acest uh, mesaj, cel mai simplu ar fi să așteptăm răspunsul, să vedem ce motive ne va prezenta Consiliul. Și abia după aceea voi putea face o evaluare uh, și voi face o prezentare în detaliu pentru a vedea dacă într-adevăr au fost uh, argumente valabile pentru a nu divulga documentele. O altă sugestie ar fi să avem, de exemplu, discuții informale uh, pentru anumite chestiuni uh, tehnice și să vedem să putem explora alte soluții și uh, putem menține legătura cu persoane care ne pot îndruma pe acest drum aceasta este și uh, cererea mea pe fața de dumneavoastră, să vedem dacă sunt plângeri, pentru că, bineînțeles, există aici o problemă de frustrare, există o problemă cu interesul public care nu este respectat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Lange din partea grupului PPE. Mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că am uh, ratat prezentarea dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți din experiența dumneavoastră. Dumneavoastră știți care este inițiativa COSAC și a Parlamentelor Naționale. Poate că ați făcut referință la ea și în prezentarea dumneavoastră. Deci, din experiența dumneavoastră, cum credeți că putem utiliza informația disponibilă în anumite state membre, unde există o dezbatere foarte activă pe dosare legislative Uh, deci, uh, ținând cont de dezbaterile naționale, pentru că din punctul meu de vedere și din experiența mea, în ultimii 10 ani am văzut că se poate compara și contrasta ce spune un ministru într-un stat membru și ce informații avem noi la nivel european, de multe ori de natură informală în ceea ce privește poziția statului membru respectiv la nivel european. Asta pot să o fac eu din propriul meu stat pentru că urmăresc dezbaterea de la Parlamentul Național și de multe ori informal, așa cum a spus și dumneavoastră, uh, procesele verbale nu specifică acest lucru, dar pot să verific cu poziția de la Consiliu. Și la mai multe dosare legislative uh, în care eram foarte, la care eram foarte interesată, am văzut că există diferențe, dar niciodată n-am putut să-mi fac o imagine de ansamblu pentru cele 28 sau 27 de state membre. Deci, din experiența dumneavoastră, care este sfatul pe care îl puteți da Parlamentului pentru a lucra mai bine cu informațiile de care dispunem la nivel național, pentru ca imaginea pe ansamblu să fie mai bună pe chestiunile pe care le analizăm acum, pe chestiuni fiscale, deci să avem o imagine mai bună față de cea pe care o avem acum și bazându-ne doar pe informația pe care Consiliul este dispus să ne o dea, ceea ce nu prea ne dă. Da, este o chestiune foarte uh, sensibilă și aveți nevoie de lideri politici care să conducă, practic, uh, acest proces. Și pentru că ați menționat uh, COSAC, într-adevăr, uh, olandezii au un rol de lider în acest sens, dorind ca Consiliul să fie mai transparent. În timpul președinției au făcut, de altfel, foarte multe din punctul de vedere al uh, transparenței. Da, avem 20 de uh, parlamente naționale care au semnat acest lucru și trebuie să meargă mai departe. În munca mea m-am confruntat deseori cu chestiuni dificile. Um, de multe ori trebuie să ținem cont de recomandările existente și dacă nu ajungi la un consens în care să fie inclusă societatea civilă, oamenii politici, parlamentele, NGO-urile, toți cei care lucrează pe un domeniu care este sensibil, atunci este foarte dificil. Deci iată de ce munca cosacului este esențială și a fost utilă și pentru noi. O bună parte din munca pe care am făcut-o noi a depins foarte mult tocmai de munca olandezilor și de ce au făcut ei din punct de vedere al transparenței la Consiliu. Deci e nevoie și de o cooperare informală care ne ajută de fiecare dată, dar e nevoie de oameni, de personalități care să uh, facă acest pas și să arate celorlalți cât de important este. Am văzut uh, uh, și ultimul raport al uh, comisiei și eu, în calitate de cetățean, mi-am dat seama cât de gravă este problema și cât de mari sunt cifrele implicate și impactul pe care îl are asupra cetățenilor. Deci, munca pe care a făcut-o guvernul dumneavoastră la COSAC și în cooperarea pe care a ajuns să o aibă cu alte state membre a fost uh, una excelentă. Deci, să se meargă mai departe. Acesta este sfatul. Mulțumesc, doamna Rozier, din partea grupului de. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru recomandările dumneavoastră, care sunt extrem de importante pentru Parlament. Am văzut că lipsa de transparență la Consiliu este un obstacol pentru lucrările noastre, mai ales în ceea ce privește grupul pentru codul de conduită, care a fost uh, criticat în raportul Tax 1 uh, și Tax 2. În ceea ce privește codul de conduită, nu știu dacă vă puteți gândi la o anchetă concretă uh, pentru acest grup uh, asupra codului de conduită, pentru a avea recomandări specifice și pentru a face progrese în ceea ce privește echitatea fiscală. Un alt element care a fost uh, oarecum evocat aici, și anume cum se poate implica Parlamentul pentru a vă ajuta în acest domeniu și uh, consecințele sentinței de capitanii și dacă considerați că decizia instanței în acest domeniu ar putea oferi noi argumente pentru a cere și mai multă transparență de la Consiliu și de la statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa cum observa probabil toată lumea aici, este o chestiune foarte delicată și controversată am uh, uh, pregătit pentru această audiere uh, politicile, m-am uitat pe site-ul Comisiei să văd uh, politicile fiscale și toate aceste politici și unul din elementele cheie spunea că fiscalitatea ține de suveranitatea statelor membre. E un lucru pe care trebuie să-l înțelegem foarte bine, pentru că este esențial. Bineînțeles, există și alte interese publice enorme care au fost uh, analizate și de această comisie și de alte comisii. Eu nu pot să supraevaluez uh, rolul pe care eu l-aș putea juca. Nu pot decât să mă ocup de anumite uh, chestiuni, dar încerc să uh, nu dublez munca altor instituții, dar încerc să fac lucruri fezabile, să nu-mi depășesc uh, competențele. Și ca un punct de plecare uh, spuneam că uh, aștept plângeri individuale și de asemenea plângeri de natură sistemică, dar nu a, cunosc prea bine felul în care funcționează Consiliul din acest punct de vedere. Deci ar fi bine dacă aș avea mai multe informații. Mulțumesc. Văd că doamna ombudsman și colegii noștri au fost foarte eficienți. Mai avem timp și pentru catch the eye, dacă doresc colegii să intervină. Și dacă nu, i-aș ruga pe cei doi coraportori, dacă doresc să intervină în finalul dezbaterii. Nu, doamna Gomes la catch the eye și după aceea vom trece la coraportori. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna O'Reilly, pentru poziția dumneavoastră. Ah, apreciem foarte mult uh, susținerea pe care ne-o arătați. Ați vorbit despre această lipsă de transparență la Consiliu uh, în ceea ce privește proasta gestiune și malpraxisul. Noi însă știm de la Comisie că cel puțin 50 de miliarde de euro nu intră în bugetul Uniunii uh, de la statele membre din cauza uh, acelei uh, fraude de tip carusel, fraudei fiscale și aceasta aduce beneficii organizațiilor delivente, printre care și unele teroriste, Daesh sau Al-Qaeda. Iată ce ne spune Comisia. Deci, din punctul meu de vedere, cred că e mai mult decât uh, o proastă mm, gestiune sau uh, malpraxis. Deci cred că e vorba aici de a permite criminalității organizate și organizațiilor teroriste să-și financeze în continuare activitățile criminale. Dacă ținem cont de frauda TVA, la care Comisia de peste un an a propus acțiuni concrete pentru statele membre, acestea n-au făcut nimic. Ce ați avea de spus pe această temă? Da, îmi dau seama cât de mare este frustrarea față de uh, propunerile pe care Comisia le-a uh, prezentat, nu doar în domeniul fiscalității, dar și în alte domenii. Bineînțeles, uh, spălarea de bani este un fenomen extrem de important pe care l-ați menționat și dumneavoastră. și cred că uh, Comisia, Parlamentul în general și Comisia uh, Europeană, precum și Consiliul, sunt conștiente de uh, mărimea acestei probleme, ceea ce arată că, într-adevăr, Comisia dumneavoastră trebuie să aibă o muncă eficientă, să treacă dincolo de recomandări Bineînțeles, acest lucru l-ați subliniat și dumneavoastră. Din experiența mea de ombudsman, atât la nivel european cât și acasă la mine, știu că e vorba de chestiuni politice și cu cât ai mai multe uh, grupuri separate care lucrează împreună, cu atât uh, șansele reale de a face o schimbare sunt mai mari. Și iată ce încearcă să facă și biroul meu în chestiunile legate de transparență, Încercăm să oferim uh, informații uh, celor care au nevoie de ele, încercăm să facem recomandări valide, să îi implicăm pe cetățeni și dacă o, o voi putea face în acest sens, o voi face și pe viitor. Mulțumesc, domnul Cofăt. To... Îți mulțumesc, Peter. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei mediator pentru răspunsurile foarte interesante pe care ni le-a dat. După cum ați spus, la începutul intervenției dumneavoastră, comisia noastră specială examinează întreprinderile, instituții financiare, consilieri, fiscali și așa mai departe, însă, după cum am spus, aceasta este doar o parte a acestei lupte împotriva evaziunii fiscale. Cealaltă parte este reprezentată de instituțiile publice, de posibilitatea ca acestea să poată fi trase la răspundere, să fie transparentă și uh, Um, contribuția noastră din, este fundamentală pentru că dacă ne dorim să aducem la, să ajungem la o piață unică în Europa, una, o, una echitabilă, trebuie să punem capăt acestui fenomen de a evita plata taxelor uh, și de a evita turismul fiscal în uh, în Europa. Am văzut ce s-a întâmplat cu companii ca McDonald's, care au putut să-și mute uh, profiturile în afara Uniunii Europene pentru a nu plăti taxele aici. Deci trebuie să luptăm pentru transparență, să tragem la răspundere, uh, să ne tragem la răspundere propriile guverne, pentru că unele guverne sunt implicate în aceste activități de a permite evitarea plății taxelor. Cel puțin ar trebui să știm ce poziție au adoptat anumite uh, guverne pentru a putea purta o dezbatere uh, deschisă. Și vă aduc aminte, stimați colegi, că în Europa exista în continuare două țări în care exista secretul bancar, Austria și Luxemburg. Uh, Luxemburg. Am reușit să scăpăm de acest sec- secret bancar. Am reușit, de asemenea, să punem capăt secretului bancar din Elveția pentru cetățenii europeni. Este posibil însă avem nevoie de transparență mai mare, trebuie să putem să ne tragem la răspundere uh, guvernele și când mă gândesc la ce se întâmplă în Consiliu, vor exista anumite repercursiuni dacă nu ne vom schimba comportamentul acum din punctul de vedere al încrederii și din punctul de vedere al uh, eficienței cooperării europene. După cum am spus, nu putem să avem o piață unică dacă vom îndepărta toate barierele din calea capitalului, permițând în același timp practici fiscale neloiale între statele europene. Mi se pare ceva inacceptabil. Desigur, este un subiect delicat pentru statele membre, dar ce doream să spun este că trebuie să lucrăm împreună, să luptăm pentru transparență nu doar în domeniul uh, fiscalității întreprinderilor, dar și din punctul de vedere al colaborării ministrilor de finanțe, de exemplu la ECOFIN, trebuie să fim foarte clar pe aceste chestiuni fiscale. Am văzut că există guverne care de facto funcționează ca niște paradisuri fiscale. O să discutăm acest subiect puțin mai târziu astăzi și dacă ar fi să, să aplicăm criteriile aplicate de Uniunea Europeană unor jurisdicții uh, terțe din afara Uniunii Europene. Dacă le-am aplicat aici în Uniunea Europeană, cred că am ajuns la, a ajunge la concluzia că unele uh, guverne, unele state europene sunt și ele, ar trebui și ele să fie considerate a fi uh, paradisuri fiscale. Vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o și sper că vom putea să ne continuăm această colaborare. Mulțumesc, celălalt coraportor, domnul Niedermayer. Aș dori să revin la răspunsul dumneavoastră, eficiența versus uh, transparență și mi-a plăcut uh, părerea, părerea dumneavoastră foarte echilibrată. În trecutul meu, în anii 90, am lucrat în uh, domeniul băncilor centrale, instituții care și-au îmbunătățit transparența, ceea ce a dus la o politică monetară mult mai eficace din partea acestor instituții. Înțeleg că poate procesul decizional între, în guvern este puțin diferit. Cu toate acestea, aș dori să vă întreb care considerați că sunt posibilitățile de a îmbunătăți transparența în Consiliu în domeniul fiscalității? Este un subiect uh, delicat, uh, deciziile trebuie să fie luate în unanimitate, dar în părerea, după părerea dumneavoastră, mm, nu considerați că o, un grad mai mare de transparență nu ar fi dăunător, ci din potrivă ar ajuta la luarea unor decizii mai bune până la urmă? Din păcate, nu am un glob de cristal, nu pot să prevăd viitorul. Însă, după cum am spus, am fost, eu am fost frapată de uh, gravitatea acestei probleme, de cât de răspândită e și de faptul că cetățenii nu înțeleg că există această problemă a colectării de taxe defectuoase care ar putea, uh, dacă ar fi îmbunătățită, ar putea îmbunătăți ocuparea și așa mai departe. Însă, cel puțin trebuie să înțelegem care sunt parametrii uh, dezbaterii, care sunt diferitele poziții adoptate de statele membre. Aș dori și eu să știu care a fost poziția uh, Irlandei, care a fost poziția țărilor de jos, Germania și așa mai departe. Și deseori când este invocat secretul, este vorba de faptul că membrii Consiliului doresc să își ascundă poziția față de colegii din Consiliu, ci nu doresc să o ascundă uh, opiniei publice de acasă. Din uh, motive expuse de cei care au participat la dezbaterea de astăzi. Nu cred că există un răspuns simplu. Ar trebui să um, îmbunătățim informarea opiniei publice pentru că presiuni din partea opiniei publice ar fi foarte utile și uh, comisii, cum este comisia dumneavoastră, instituția dumneavoastră ar putea să ajute prin plângeri uh, concrete și eu, desigur, pot să uh, examinez să văd dacă Consiliul a oferit motive întemeiate, dacă a refuzat să ofere acces la documente sau nu. Mulțumesc, Werner Lange. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a colabora. Să creăm un grad mai mare de de transparență, grupul de lucru Codul de Conduită. Președintele acestuia ne-a um, a, a comunicat uh, Comisiei Panama că nu este o instituție oficială a Uniunii Europene, ci că este vorba de un organism interguvernamental. Uh, Și motivația, aceasta a fost motivația. Nu suntem o instituție europeană, deci nu avem uh, niciun fel de obligație față de Parlamentul European. Ce se întâmplă uh, în relația cu dumneavoastră, uh, mediatorul european, ombudsmanul european, are competențe de a schimba ceva într-un asemenea organism interguvernamental. <laughs> Pentru că uh, textele pe care le-am primit erau uh, înegrite cu excepția ordinii de zi și nu am reușit să primim nicio informație pentru că ni s-a spus ace- ni s-a dat acest motiv. Suntem un organism interguvernamental, nu avem niciun fel de obligație față de Parlamentul European. Dumneavoastră aveți posibilitatea să obțineți informații din partea unui asemenea organism? Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc mediatoarei pentru contribuția did you want to react? I thought that you, sorry, but. Yeah, yeah, yeah. Uh, just in relation to that, uh, yes. Da. Sper că această cooperare va continua și înțeleg care sunt problemele legate de negocierile care se poartă la nivelul Consiliului și așa mai departe Însă acest lucru nu înseamnă că cetățenii nu ar trebui să știe mm, care sunt elementele esențiale ale unei discuții purtate și în Consiliu. Și dacă există o zonă lipsită de fapte, un vid, vidul respectiv este ocupat de informații false. Uh, vidul respectiv va fi ocupat de un discurs care va fi până la urmă dăunător pentru interesele statelor membre și pentru interesele Uniunii Europene. Deci, uh, nu ar trebui să ne temem de aflarea faptelor, realităților adevărate. Până la urmă, este dreptul, sunt drepturile de care ar trebui să se bucure toți cetățenii europeni în temeiul tratatelor. Vă mulțumesc din nou. Sper că și Consiliul va răspunde recomandărilor dumneavoastră într-un mod mai constructiv Sper că și uh, transparența activității Consiliului se va îmbunătăți. Comisia noastră este posibil să, să depună o plângere oficială um, ombudsmanului european și aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și pentru eforturile depuse de a îmbunătăți transparența. So, this bring us to... Am ajuns la al doilea panel al audierii de astăzi. Lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor uh, necooperante, dacă există posibilitatea îmbunătățirii acesteia. Aș dori să vă introduc pe scurt uh, vorbi, oratorii din acest panel, domnul Valer Mutardie, director la directoratul de taxare directă, coordonare fiscală, analiză economică și evaluare din Comisia Europeană, apoi doamna Eli van de Velde, profesor la um, dreptul fiscal, Universitatea Hassel, domnul Alex Copham, Chief Executive la Tax Justice Network și domnul Johan Langerock, consilier politic din, privind uh, inegalitatea și fiscalitatea Oxfam. O să avem aceeași procedură, o perioadă de 5 minute pentru întrebări și pentru răspunsuri Însă o să avem mai întâi o introducere, o prezentare scurtă din partea invitațiilor. Primul va fi domnul Valer Muntalie și discutând despre transparență, pot să vă spun că um, astăzi um, îi spun uh, la mulți ani. Mă bucură faptul că își serbează ziua de naștere alături de noi. Deci aveți cuvântul, domnule uh, Mutalia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați eurodeputați, este un mod extraordinar să-mi petrec această după masă. Sunt bucuros că sunt alături de uh, dumneavoastră pentru a vă actualiza procesul um, întocmirii acestei liste și pașii următori. Ideea unei liste comune a fost prezentată de Comisie în ianuarie 2016 pentru prima dată într-o strategie privind o taxare eficientă și mai puțin de 2 ani după, în decembrie 2017, statele membre a adoptat pentru prima listă a Uniunii Europene după o, un proces um, de examinare a 92 de jurisdicții de peste tot uh, în lume, un proces uh, efectuat de Consiliu cu sprijin tehnic din partea Comisiei Europene, coordonarea s-a concentrat pe voința politică necesară și prin acest proces de listare Uniunea Europeană a reușit să determină partenerii internaționali să asculte, să ne asculte părerea când vine vorba de uh, guvernanța fiscală. Majoritatea uh, jurisdicțiilor vizate au tratat cu toată seriozitatea acest exercițiu, au fost implicate pe parcursul etapei uh, tehnice uh, și au cooperat în totalitate cu experții noștri pentru a stabili faptele. Majoritatea uh, jurisdicțiilor au acceptat să, să-și, adop- să, să-și ia angajamente importante pentru a îndrepta deficiențele identificate. Spre deosebire de lista OCD, care se bazează pur pe transparență, criteriile folosite pentru întocmirea listei Uniunii Europene au fost suficient de cuprinzătoare pentru a acoperi diferite tipuri de uh, deficiență. Transparența, desigur, dar și practicile fiscale dăunătoare și riscurile uh, legate de jurisdicții în care um, există cote zero de taxare mai, în urma acestui proces, mai mult de 100 uh, de uh, regimuri fiscale dăunătoare uh, vor fi rezolvate până la sfârșitul acestui an. Și alte jurisdicții și-au luat angajamente de a respecta standarde internaționale din punctul de vedere al transparenței și de a-și îmbunătăți regimurile. Și în fine, jurisdicțiile în care există taxare zero și-au luat angajamentul de a introduce noi norme pe plan intern. Există jurisdicții care încearcă să pună în aplicare aceste modificări până la sfârșitul acestui an sau până la sfârșitul anului 2019 în cazul țărilor în curs de dezvoltare. Comisia Europeană asistă și ajută toate aceste jurisdicții. De fapt, purtăm un număr mare de dialoguri cu toate aceste țări, le oferim explicații, asistență pentru a ne asigura că fiecare țară în parte înțelege foarte clar ce așteptăm din partea sa. În același timp, fiecare, orice jurisdicție care nu cooperează și nu pune în aplicare Uh, modificările promise, se va confrunta cu niște consecințe concrete. Amenințarea de a apărea niște repercursiuni um, se va, va, deveni, se va uh, manifesta prin măsuri concrete luate împotriva jurisdicției uh, respective care nu, care refuză să respecte standardele pe care și le-a asumat. Și am ajuns la activitatea importantă în desfășurare, cea privind măsurile de apărare. De la bun început, Comisia Europeană a insistat asupra Um, asupra necesității de a avea măsuri uh, puternice, eficiente, cu caracter disuasiv împotriva jurisdicțiilor uh, necooperante. Din punctul de vedere al Comisiei, mai avem o cale lungă de parcurs până când statele membre vor uh, atinge acest obiectiv. Practicile actuale ne demonstrează că măsurile de, de apărare nu sunt atât de eficiente și nu sunt suficient de coordonate Uh, Comisia Europeană a depus eforturi pentru ca lista europeană să uh, fie luată, să fie tratată cu toată seriozitatea. Am introdus măsuri legislative pentru a ne asigura că există consecință pentru țările de pe lista Uniunii Europeană, pentru a ne asigura că asistența financiară oferită de Uniunea Europeană nu va, va ajunge la proiecte care contribuie la evaziunea fiscală. Parlamentul și Consiliul au adoptat aceste, au adoptat aceste modificări în regulamentul uh, Uh, financiar și în alte măsuri legislative care uh, creează o legătură clară între finanțarea uh, europeană și această listă și evitarea evaziunii fiscale. În martie, Comisia Europeană a adoptat o comunicare care clarifică consecințele acestor prevederi pentru instituțiile europene și pentru alți parteneri când folosesc fonduri europene. Este vorba de o aliniere cu angajamentul nostru de a fi clari, deschiși și angajați cu partenerii internaționali pentru respectarea acestei liste a Uniunii Europene. Am discutat, tocmai am discutat acest punct și cu mediatorul european. Comisia Europeană a susținut un proces de întocmire acestei liste a Uniunii Europene care să fie deschis și transparent. Publicul, părțile interesate și statele terțe trebuie să înțeleagă că procesul a respectat niște criterii echitabile și obiective. De curând, domnul comisar Moscovici a cerut uh, uh, partenerilor din uh, Ecofin să publice scrisorile de angajament din partea statelor terțe. Până acum, mai mult de jumătate dintre aceste angajamente au fost publicate în urma um, acceptului din partea statelor terțe respective și preconizăm că un număr și mai mare va fi publicat. Trebuie să exercităm în continuare aceste presiuni asupra lor privind înainte, procesul de listare din Uniunea Europeană trebuie să evolueze dacă dorim să rămână, să-și păstreze relevanța. Anul trecut am convenit să dezvoltăm noi criterii, mai ales când vine vorba de proprietarii beneficiari uh, adevărați și de implementarea standardelor minime uh, BEPS. În concluzie, lista, întocmirea acestei liste este un proces dinamic un proces pe care Comisia îl va sprijini în continuare este un exercițiu cu totul nou care, desigur, poate fi îmbunătățit și uh, Parlamentul a fost o, un izvor important de idei, de inspirație din acest punct de vedere. Am apreciat de asemenea și contribuția ONG-urilor prin intermediul platformei dedicate bunei uh, guvernanțe. Întotdeauna um, dăm ascultare perspectivei um, dăm ascultare perspectivă ONG-urilor pentru a îmbunătăți standardele respectate în întocmirea acestei liste. Trebuie să înțelegem că această listă este un pas mare uh, înainte pentru ca statele, cele 28 de state membre să uh, rezolve această problemă. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea viitoare cu Parlamentul European și cu părțile interesate externe și suntem încrezători că ne vom putea bizui pe viitor și pe sprijinul dumneavoastră și pe presiunea pe care o veți exercita asupra statelor uh, membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnul profesor Van de Velde, are acum, doamna profesor Van de Velde, are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a veni aici. Am vorbit deja în, la atelierele Tax 1 și Tax 2 uh, și vreau să felicit Parlamentul European pentru progresele și sugestiile pe care le-ați făcut. Uh, m-ați chemat pentru a răspunde la două întrebări. În primul rând, care este evaluarea mea asupra listei europene a uh, jurisdicțiilor necooperante în materie de fiscalitate din punct de vedere al procesului și rezultatelor, dacă rezultatul este credibil și ce sugestii de îmbunătățire am. Și în al doilea rând, dacă această listă a Uniunii Europene ar trebui să includă și state membre care propun uh, strategii agresive de planificare fiscală. Aș dori să combin aceste două întrebări, pentru că între, răspunsurile mele sunt legate între ele. Înțeleg că lista neagră a paradisurilor fiscale este o măsură de a exercita presiunea asupra acestor paradisuri fiscale de a aplica uh, criterii, reguli și standarde pe care și statele membre trebuie să le aplice. În uh, briefingul foarte bun uh, făcut de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European din septembrie 2017, că acest lucru implică că membrii organizațiilor în sine sunt în afara acestei liste. Asta nu înseamnă că sunt imuni la critici. Uh, această listă face parte dintr-o strategie de a identifica și gestiona concurența fiscală neloială și planificarea fiscală agresivă utilizată de către companiile multinaționale. Și am citit diferite exemple de uh, instrumente care sunt utilizate, cum sunt companiile offshore, companiile paravan sau uh, uh, societățile de tip cutie poștală. Mă voi axa acum pe câteva aspecte juridice pentru a face apoi câteva sugestii. Planificarea fiscală și planificarea fiscală agresivă pe de o parte și fraudele fiscale pe de altă parte sunt uh, greu de pus pe, aceeași, pe același palier de evaluare. Planificarea agresivă uh, Eh, se eh, exprimă ca profitarea de aspecte tehnice eh, și diferențe de tip tehnic între două sisteme fiscale. în scopul reducerii poverii impozitului pe profit. O definiție, aș spune, destul de vagă și mă întreb ce vrea să spună Comisia prin agresiv, termenul agresiv. Când este planificarea fiscală agresivă? Când este ea excesivă? Planificarea fiscală în sine nu pare să fie ceva rău, iar planificarea agresivă nu este uh, ilegală comparativ cu uh, evaziunea fiscală sau cu fraudele fiscale care vin să încalce legea. Planificarea fiscală, din punctul meu de vedere, este agresivă în momentul în care există o diferență foarte mare asemănare între structura legală și substanța economică. Eu numesc asta o lipsă de echilibru forțată între litera legii și spiritul legii. Cu cât spiritul legii eh, nu este respectat, cu atât planificarea fiscală devine mai agresivă și se apropie tot mai mult de evaziunea fiscală și de frauda fiscală, ținând cont că sunt încă activități legale, însă litera legii este uh, utilizată în mod abuziv de aceste activități și uh, e nevoie de reguli de împiedicare a uh, evaziunii fiscale. Statele membre pot permite uh, companiilor de tip cutie poștală uh, să uh, existe fără să aibă o activitate în țara respectivă. Uh, aceasta este o alegere a unui stat membru. Uh, această teorie a sediului uh, oficial poate fi folosită în mai multe moduri. Avem o companie care răspunde regulilor din țara în care își, află, în care are sediul și plătește taxe în conformitate cu uh, reglementările din uh, statul unde își are sediul. Însă, dacă nu există un transfer uh, real de sedii și activitățile continuă atât timp cât activitățile continuă în țara unde există sediul real. Apoi mai există și o planificare fiscală din uh, uh, rațiuni uh, deci planificarea fiscală nu are de obicei rațiuni uh, caritabile. Uh, și uh, un coleg de-al meu a elaborat uh, o teză de doctorat cu privire la acest subiect. Chiar uh, și legiuitorii încurajează planificările fiscale prin introducerea deducerilor fiscale. Care este uh, diferența între încurajarea utilizării deducerilor fiscale pentru a încuraja, de exemplu, uh, fondurile de pensii sau pentru a uh, astfel de obiective și planificarea fiscală. Poate fi un tip de planificare fiscală organizată și aprobată de guverne. Planificarea fiscală fiind uh, de domeniul experților fiscali. Concurența fiscală este și ea organizată de guvern și facilitează uh, Uh, și, și, și ajută companiile, dar și persoanele fizice să se folosească de acest avantaj. Planificarea fiscală poate fi uh, aplicată și activităților interne și nu este neapărat uh, transfrontalieră planificarea fiscală, planificarea fiscală agresivă, uh, concurența fiscală agresivă, evaziunea fiscală, toate acestea ar trebui să de, beneficieze de o definiție mai clară uh, și să se vadă dacă încalcă regulile. Această mm, concurență neloială, fiscală neloială, este sau nu de incriminat. Înțeleg că paradisurile fiscale uh, Uh, pot fi văzute ca un instrument de mm, a combate concurența fiscală neloială organizată de statele terțe. Profesorul Jeffrey Owens de la Universitatea din Viena a identificat provocările pe care le vor, cu care se vor confrunta uh, autoritățile care definesc politicile în viitor. Uh, în contextul globalizării. Pe de o parte, guvernele își păstrează suveranitatea fiscală. Pe de altă parte, trebuie să funcționeze într-un mediu din ce în ce mai globalizat, cu activități transfrontaliere foarte importante. În plus, țările mai mici își folosesc sistemele fiscale împotriva concurenților și mm, concurența fiscală și chiar concurența fiscală neloială există. Uh, profesorul Owens uh, spune că răspunsul ar fi uh, o mai bună cooperare între guverne, chiar dacă asta înseamnă renunțarea la puțin din suveranitate. Înseamnă presiuni pentru adoptarea de măsuri care să îmbunătățească transparența fiscală și impozitarea uh, justă. Și este și elementul cheie uh, pentru uh, concurența fiscală agresivă care încă există în statele membre fie că este vorba despre nivelul impozitelor, fie că e vorba despre uh, baza comună de impozitare. Studiile și analizele uh, grupului de lucru privind codul de conduită, uh, precum și rapoartele Parlamentului European, documentele de lucru ale Consiliului, pot fi o măsură de presiune asupra statelor membre. Codul de conduită în domeniul fiscalității întreprinderilor este foarte util uh, și cred că rapoartele finale privind indicatorii legați de um, concurența fiscală agresivă uh, este de asemenea foarte important și poate fi un instrument de combatere a acestui fenomen. Sancționarea statelor membre și multinaționalelor care uh, sunt implicați în astfel de uh, măsuri de uh, planificare fiscală agresivă sunt legate și de aplicarea ilegală a ajutoarelor de stat. Președintele o întrerupe pe vorbitoare rugându-o să um, încheie această parte introductivă. Așadar, nu cred că țările terțe și statele membre ar putea avea o listă comună de jurisdicții necooperante, plus în Uniunea Europeană există o piață unică și uh, planificarea fiscală și planificarea corporativă sunt legale de da, atât timp cât nu există o discriminare a corporațiilor din diferitele state membre. Practicile administrative ale statelor membre trebuie de asemenea să respecte directiva europeană privind transparența fiscală. Iar în ceea ce privește criteriile pentru stabilirea acestei liste a paradisurilor fiscale, transparența uh, fiscală, taxarea, impozitarea corectă și măsurile anti-BEPS aici aș, m-aș gândi la niște criterii suficiente, uh, regimuri care să uh, protejeze economia uh, avantajele fiscale pentru persoanele nerezidente. O idee care fusese avansată în 1998. Apoi, calitatea și cantitatea auditurilor fiscale în Uh, țările terțe, um, calitatea programelor de combatere a evaziunii fiscale, uh, accesibilitatea uh, controlului. Deci este important ca aceste criterii să fie aplicate abordării planificării fiscale agresive de către multinaționale. Mulțumesc! Și eu mă bucur foarte mult uh, să fiu în fața dumneavoastră și apreciez uh, activitatea dumneavoastră atât de importantă în ceea ce privește controlul acestui uh, domeniu. Într-un moment în care există atâtea stimulente pentru ascunderea informațiilor de care cetățenii ar avea nevoie societatea civilă, noi și dumneavoastră suntem aici pentru că suntem cu toții aici pentru că veniturile din uh, uh, resursele fiscale sunt foarte importante pentru toată lumea, pentru creșterea durabilă uh, mondială și uh, consumul uh, de tutun, uh, emisiile de carbon sunt atât de nocive și fără o fiscalitate corectă nu a acestor activități periculoase nu poate exista niciun fel de uh, echilibrare a veniturilor pe care guvernele pot să le aștepte în timp. De aceea de aceea rețeaua noastră există și de aceea suveranitatea este importantă. Nu, asta, nu pentru că cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă în uh, propria lor țară, dar uh, trebuie să știe că deciziile pe care, le, care se iau în, pentru fiscalitate pot afecta suveranitatea altor state. veniturile care sunt uh, pierdute uh, din cauza um, evitării uh, Uh, plății de impozite de către companiile multinaționale plus uh, uh, ocaziile de transfer de profituri, toate acestea sunt imense și aduc un pericol pentru suveranitatea statelor membre și dezvoltarea durabilă a tuturor nivelurilor societății și se vorbește despre un mecanism potențial care ar putea să aducă un uh, echilibru. Uniunea Europeană nu poate să Uh, impun uh, astfel de costuri asupra unui stat terț, însă în același timp Uniunea Europeană este singurul actor care poate să disciplineze comportamentul Statelor Unite, de exemplu, uh, care ocupă în prezent locul doi în um, clasamentul secretului financiar și care reprezintă un pericol foarte mare din punct de vedere al volumului tranzacțiilor. Nu voi repeta ce s-a spus deja, însă baza unei liste sau unui index trebuie să poată să fie verificată și de aici uh, uh, activitatea grupului de lucru privind uh, codul de conduită poate fi un uh, obstacol pentru um, modul în care state, modul în care cetățenii pot să considere statele membre responsabile în fața lor uh, pentru modul în care sunt respectate aceste criterii. Pe termen scurt și lăsând criteriile așa cum sunt ele, Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că ele sunt transparente și că toate deliberările și deciziile și evaluările uh, jurisdicțiilor sunt făcute publice și în următoarele uh, luni, uh, în baza evaluării OECD, vom identifica Statele Unite ca uh, fiind o țară care trebuie să fie și ea inclusă pe listă. Și cred că trebuie gândite și niște măsuri de contracarare, cum ar fi uh, rapoartele uh, de la țară la țară, uh, care să fie juste pentru toate mm, țările care încalcă aceste reguli. De asemenea, măsurile anti-BEPS uh, trebuie și ele trebuie să se pună accent și pe aceste măsuri anti-BEPS în contextul uh, necesității unor rapoarte uh, la nivel de țară. Și mă întreb cum este posibil ca un grup de țări bogate să-și impună standardele asupra celorlalte țări uh, și cum o țară ca Statele Unite ar putea fi disciplinată, între ghilimele, răspunsul ar putea fi o convenție internațională privind uh, transparența fiscală și poate și suveranitatea fiscală luate împreună. și uh, platforma de transfer automat de informații uh, care a fost uh, deja uh, implementată între statele membre, dar și statele terțe, cum este mm, Elveția. Uh, trebuie să existe un acces uh, liber la informații, trebuie să existe rapoarte la nivel de țară, publicarea datelor de către multinaționale, acum 15 ani când am propus toate aceste idei, uh, ele mm, au uh, mm, ridicat zâmbete, iar astăzi, în sfârșit, uh, pare să fie niște argumente rezonabile care pot avea sorți de izbândă. Întărirea suveranității și apărarea spațiului european va oferi Uniunii Europene o poziție mai puternică uh, în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Langeroc. Yes. Uh, good afternoon, Chair. Vice... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, bună ziua, domnule vicepreședinte, domnilor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Este o adevărată onoare pentru mine m-ați invitat să vă prezint uh, punctul de vedere al Oxfamului în ceea ce privește lista de jurisdicții non-cooperante, uh, este numită și lista neagră, însă eu aș prefera să numesc procesul listei gri. La sfârșit voi prezenta și câteva recomandări pentru ca această listă să fie mai bună pentru a face față practicilor uh, neloiale de uh, fiscalitate. Oxfam este o confederație internațională, include 20 de organizații ce lucrează cu parteneri și comunități locale în peste 90 de țări. Pentru noi, paradisul fiscal este expresia finală a acestor probleme și dăunează în special cetățenilor mai săraci din lume. Iată de ce Oxfam a lucrat din plin în acest domeniu. În luna noiembrie, Oxfam a prezentat lista neagră a Uniunii Europene și a analizat criteriile utilizate și a prezentat și o listă alternativă, cum ar trebui să arate ea. Lista UE a fost revoluționară în sensul că, în sfârșit, aceste practici dăunătoare fiscale și regimurile de taxe zero pentru companii au fost, în sfârșit, listate. Deci Oxfam a susținut această mișcare a Uniunii Europene de a avea o listă neagră însă pentru a funcționa, ea trebuia să se bazeze pe niște criterii obiective și transparente și să fie libere de orice fel de interese părtinitoare. Și aici a început problema. Din câte ați înțeles încă de la început, părerile mele sunt împățite legate de această listă neagră a Uniunii Europene. Din păcate, Oxfam a observat că niciunul dintre cele trei criterii fundamentale nu au fost respectate în proces, și aceasta a dus uh, să fie incluse în special țările mici, uh, în timp ce cele mari au fost incluse pe lista gri. Oxfam a fost de asemenea surprinsă de faptul că unele uh, state cu venit mediu sau scăzut au fost incluse pe liste mm, și nici măcar nu erau incluse în OCDE și altele au putut scăpa de pe această listă, de exemplu Brazilia procesul care a dus la această listă și ce s-a întâmplat după aceea a fost un proces extrem de opac. Deși s-au întâmplat și lucruri bune, așa cum a menționat domnul Mutardeli. În plus, lista europeană se uită și la uh, țări din afara UE și aceasta uh, înlătură credibilitatea procesului, uh, pentru că există state membre cum ar fi Irlanda, Luxemburgul, Malta sau țările de jos care au rămas în afară acestei liste. Totuși este important pentru că deschide o dezbatere importantă în ceea ce privește regimul de taxă zero care nu fusese uh, făcut până acum. De asemenea, se vorbește despre soluții pentru aceste uh, practici uh, dăunătoare. Însă, iată, încă o dată apare scepticismul pentru că uh, de 20 de ani uh, ne ocupăm de țările care au uh, regimuri fiscale dăunătoare. Unele dintre ele sunt de neînțeles, nu se înțelege cum de Belgia a putut utiliza, de exemplu, un sistem de deducere a dobânzilor naționale ani de zile, care este dăunător. Ținând cont de acest lucru și de uh, grupul de lucru pentru codul de conduită, Uh, practic, uh, ceea ce se întâmplă cu această listă uh, neagră nu ar reprezenta decât un proces care să ne distragă atenția de la reformele absolut necesare. Deci, întrebarea care se pune este cum se poate îmbunătăți această listă pentru a face față practicilor dăunătoare. Care ar fi recomandările? În primul rând să se revizuiască criteriile utilizate de grupul pentru codul de conduită, să se întărească rolul uh, indicatorilor economici și un studiu interesant a fost realizat de DigitaxSud în 2017, care a fost utilizat de semestrul european atunci când uh, s-a analizat situația în UE. O a doua recomandare ar trebui să se îmbunătățească lista neagră pentru ca ea să fie mai obiectivă, mai transparentă și să promoveze un uh, proces global la nivelul Națiunilor Unite. În al treilea rând, ar trebui să se ceară Consiliului să se vadă angajamentele luate de țările de pe lista gri. Deci să nu există o mușamalizare a problemei pentru ca aceste jurisdicții să se schimbe. A patra recomandare, uh, sancțiuni diferite care ar trebui să se aplice în funcție de criteriile nerespectate. Nu pentru că Mongolia, de exemplu, nu a aplicat standardele minime BEPS, ar trebui să sufere din cauza uh, sancțiunilor. Bermudele, de exemplu, ar trebui să sufere de pe urma acestor sancțiuni pentru că au regimul fiscal cel mai defavorabil. Recomandarea cea mai importantă pentru noi Lista neagră nu ar trebui să împiedice reformele fundamentale care să ducă cu adevărat la obstaculizarea uh, acestor practici. E nevoie de un sistem armonizat care să aducă uh, UE, de exemplu, la nivelul unei rate uh, minime armonizate, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite. Avem și problema raportelor uh, uh, anuale pe țară, care este blocat, sunt blocate acum la Consiliu, și, de asemenea, CCCTB, care se centrează pe această problemă, deci să nu ne centrăm toate energiile pe această listă neagră care până la urmă n-ar putea uh, decât să mușamelizeze alte probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la dezbaterea cu uh, colegii comisiei noastre. Avem 5 uh, minute, ca și înainte, pentru intervenție, întrebare și răspuns și vă rog, dacă e posibil, să încercați să adresați întrebările dumneavoastră la invitatul uh, la care îl doriți, pentru că altfel va fi foarte dificil în cele 5 minute. Avem uh, și multe persoane pe listă și trebuie să respectăm cele 5 minute. În primul rând, co-raportorul din partea PPE, domnul Niedermayer. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și uh, și um, la mulți ani uh, lui Valer pentru că este ziua lui de naștere. Uh, este vorba aici și de nevoia unei cooperări mai bune pentru politicile uh, la nivel național și pentru toate acestea am trecut prin mai multe exerciții, am ajuns la lista neagră și consider că pentru a fi eficienți, procesul de listare trebuie să fie unul de calitate și de transparență. Trebuie să vedem însă și care sunt consecințele acestei liste negre sau green, care trebuie să fie destul de clare pentru toată lumea și aici intervine și întrebarea mea. Comisia, în documentul din septembrie 2016, a arătat care sunt modalitățile pentru a implementa anumite sancțiuni, între ghilimele, deci consecințe, dar mi se pare că progresele făcute până acum sunt destul de limitate în loc uh, de a avea o reacție foarte clară uh, din partea UE pentru o țară care este pe listă, avem mai degrabă niște uh, politici coordonate la nivel național. Bineînțeles, suntem doar la început, deci deocamdată politica noastră de uh, listă neagră nu a dat roade, dar dacă pe viitor nu se văd consecințe clare ale faptului că te afli pe listă, aceasta ar putea submina eficiența uh, proprii noastre politici. În al doilea rând, vreau să vă întreb în ce măsură vor exista diferențe semnificative uh, din punctul de vedere al reacțiilor naționale pentru țările care sunt pe această listă. Unii pot reacționa foarte dur, alții nu atât de dur. Uh, Mm, pentru că nu vrem să încurajăm anumite politici fiscale dăunătoare. Unii pot avea o cooperare cu țări care se află pe această listă și aceasta ar submina, bineînțeles, încă o dată eficiența sistemului nostru. Aș vrea să am reacția cât mai multor participanți la aceste comentarii. Domnul Murtarie, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că din partea Comisiei acesta este un punct la care ne-am fi dorit rezultate și progrese mai rapide. Am uh, făcut uh, partea noastră, am mobilizat fonduri europene și cred că n-ar trebui să subestimăm impactul acestora, pentru că el a reprezentat un pas important înainte. Totuși, Există două uh, măsuri administrative și legislative care pot fi coordonate la nivel național și care sunt esențiale pe termen lung pentru durabilitatea procesului. Pe termen scurt, impactul asupra reputației, uh, faptul că ești pe lista neagră sau pe cea gri, este aproape echivalent. Aceasta pune o foarte mare presiune din punctul de vedere al transparenței, însă pe termen lung, cred că dacă am avea o abordare coordonată cu sancțiuni minime stabilite ar fi foarte bine. De ce? Pentru că noi nu dorim să punem în pericol piața unică și libertățile din tratat. Deci um, trebuie să se ajungă la un echilibru între strictețea față de aceste libertăți și uh, proasta lor utilizare care ar putea avea efecte negative. Deci cred că dacă dorim să menținem, să slăbim presiunea realizată asupra acestor libertăți, uh, libertatea de circulație a capitalului și așa mai departe, trebuie să ajungem la un set minim de sancțiuni care să fie aplicate din partea statelor membre. Uh, statele membre au uh, acceptat să raporteze în fața codului de conduită chiar anul acesta, unele dintre ele ne-au explicat că doresc să utilizeze această listă europeană plus lista realizată la nivel național și să le pună uh, în același coș pentru uh, sancțiunile sau măsurile aplicate. Vom vedea ce se va întâmpla în curând. Mulțumesc, domnule Cobam, vă rog. Da, atâta timp cât avem o listă care se bazează uh, pe niște criterii care afectează în mod disproporționat țările mai mici uh, sau mijlocii din punctul de vedere al venitului, suntem destul de neîncrezători față de aceste uh, sancțiuni. Și, de altfel, e mai probabil să avem reacții în special la aceste țări, ceea ce va aduce beneficii mai mici pentru Uniunea Europeană. Deci ce nevoie de mai mare transparență pentru actorii economici și, uh, bineînțeles, internațional. Și pentru aceasta trebuie să se întâmple două lucruri. În primul rând, uh, trebuie să știm încotro îndreptăm sancțiunile și, în al doilea rând, să provocăm o uh, acțiune politică în aceste jurisdicții din punctul de vedere fiscal toate instituțiile financiare uh, practic uh, depind de guvernele lor și trebuie să le spună, da, trebuie să negociați cu Uniunea Europeană pentru ca noi să rămânem pe picioare. Deci trebuie să vă asigurați, de exemplu, că companiile americane vor face presiune asupra guvernului american să negocieze cu UE pentru a ajunge la nivelul de transparență pe care îl doriți, astfel încât să uh, obțineți rezultatul scontat. Însă problema de design, de concepere a acestei liste, cred că este esențială. Mulțumesc, domnul Cofod. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și invitațiilor noștri. O dezbatere foarte interesantă. Păcat că avem atât de puțin timp la dispoziție. Pentru domnul Langeroc. Am înțeles că uh, vă refereați la raportarea pe țară și CCCTB, care ar trebui să fie implementate înainte de a trece la problema evaziunii fiscale. Însă vreau să vă întreb dacă credeți că am putea vorbi de o luptă eficientă împotriva evaziunii sau eludării fiscale fără această raportare publică pe țară și subliniez aici publică. Credeți că este posibil sau avem nevoie de acest instrument esențial pe care îl avem pentru uh, a avea o raportare mai clară? Pentru domnul Cobham, dumneavoastră ați vorbit și ne-ați spus că după uh, criteriile dumneavoastră, șase uh, state membre ar fi trebuit să fie incluse în această listă. Uh, neagră dacă s-ar fi utilizat criteriile așa cum le utilizați dumneavoastră. Deci, lista neagră actuală, bineînțeles, aici sunt excluse noile state membre, dar dacă Regatul Unit ar părăsi Uniunea Europeană, considerați că atunci ar trebui să fie inclus Regatul Unit pe viitor într-o astfel de listă neagră? Aceasta ar fi una dintre uh, consecințe dacă nimic nu se schimbă sau oare lucrurile se vor schimba în Regatul Unit. Și pentru domnul Mutarlie, bineînțeles, Comisia dispune de instrumente atunci când e vorba de sancțiuni uh, potențiale uh, față de aceste jurisdicții non-cooperante. Vreau să vă întreb însă să-mi spuneți mai în detaliu ce fel de instrumente ați putea implementa la nivelul Comisiei față de state terțe care sunt incluse pe lista neagră? Puteți lua măsuri și față de companii sau persoane fizice care se află în aceste țări atunci când vorbiți de acțiuni față de uh, țările incluse pe această listă? Deci ați include aici și companii și persoane fizice? Da, mulțumesc. La prima întrebare am impresia că ne propuneți aici uh, un acord, uh, să avem și această raportare pe țară. Eu cred că această raportare pe țară este esențială pentru transparență și pentru responsabilitate pentru marile uh, companii. Este un lucru care s-a îmbunătățit și în trecut și s-a arătat că transparența ajută companiile să-și îmbunătățească comportamentul. Tocmai de aceea uh, există în continuare această problemă cu blocarea uh, la Consiliu. În ceea ce privește um, regula COC, uh, care a fost deja implementată și am văzut că statele membre implementează aceste reguli în mod uh, diferit, regulile CFC. Deci, uh, nu știu dacă ele se pot armoniza și atunci să existe o rată uh, minimă efectivă aplicată pentru profiturile offshore, de exemplu. Mulțumesc, domnul Cobham. Într-adevăr, Regatul Unit va avea de suferit uh, și o face deja. Va exista un cost economic și social și politic. Noi acum trebuie să găsim uh, soluții și uh, dacă există o parte pozitivă este că Regatul Unit uh, nu va mai fi cel care blochează și aceasta va permite ca Uniunea Europeană să aibă poziții mai progresiste mai rapid. Măsura în care aceste măsuri ar uh, putea fi aplicate și Regatului Unit, aceasta va aduce, bineînțeles, uh, beneficii tuturor cetățenilor. În ceea ce privește lista neagră, dacă s-ar aplica uh, aceleași criterii pe care le aplicăm noi, atunci Regatul Unit ar trebui să fie inclus pe această listă. Iar în ceea ce privește uh, îndeplinirea uh, criteriilor, există aici problema cu uh, transferul profiturilor și uh, plecarea Regatului Unit ar aduce beneficii în general Uniunii Europene. Mulțumesc! Dacă e vorba de sancțiuni la nivelul UE, practic e vorba mai mult de legislație, legislație care este în curs. Uh, avem uh, propunerea CBCR, avem încă un element atunci când e vorba de companii uh, care se află în jurisdicții de pe lista neagră, o altă legislație care va veni, și anume revizuirea MIFID, unde am sugerat și sperăm ca raportorul să ne ajute în acest sens, deci am sugerat să se țină cont de lista europeană atunci când e vorba de analize echivalente și, pe de altă parte, tocmai am adoptat o legislație sub forma asistenței financiare UE o legislație de tip orizontal. Atunci când e vorba însă de uh, instituțiile financiare internaționale și a avea un cuvânt de spus pentru anumite proiecte uh, concrete, de exemplu, dacă se îndeplinesc uh, criteriile generale pentru evaziunea fiscală sau dacă să intri pe lista neagră, atunci uh, noi, Comisia sperăm să avem un impact pentru companii și pentru cetățeni. Însă, ă, capacitatea noastră este în special aceea de a interveni prin monitorizarea felului în care se implementează legislația. Ă. Mulțumesc din partea PP, Marcus Ferber. Mulțumesc, discutăm de mai mult timp acest subiect al listelor negre și ne-am bucurat, desigur, foarte mult în momentul în care Comisia Europeană a prezentat o o asemenea listă neagră pe care din cele 210, 210 din cele 210 state de pe lume, sper că înțelegeți limba germană, deci din cele 200 de state existente pe lume, 17 uh, au ajuns pe această listă și apoi în Într-o perioadă scurtă de timp, 8 din cele 17 au fost eliminate de pe listă și în ziarul meu de acasă am uh, putut să citesc că un concern uh, din uh, domeniul fast food-ului a deschis filiale și și-a mutat reședința în țări unde abia mai plătește impozite. Deci mă întreb care sunt criteriile respectate pentru redactarea acestei liste? Cât de eficientă această listă sau, adică este eficientă sau putem să renunțăm la tot, uh, la întregul uh, exercițiu? Deci sunt 210 state, din acestea mai sunt 8 uh, sau 9 pe lista respectivă. Deci există un, un uh, sistem de, moni- de monitorizare pentru a înțelege cum se ajunge pe această uh, listă, cum ești scos de pe lista respectivă. Apoi, din partea Comisiei Europene există uh, consecințe, uh, consecințe concrete pentru statele care se află pe lista respectivă, apoi care sunt criteriile pentru a ajunge pe lista respectivă, pentru că văd că este posibil doar să dispar de pe lista respectivă. Pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani nu a contribuit la o mai bună încredere în aceste liste negre, ci din potrivă cei mai mari păcătoși uh, uh, fiscali din uh, au putut să semneze niște acorduri de cooperare cu instituții europene. Deci, sincer, aș dori să aflu din partea Comisiei cum își închipuie că vor evolua sau ce se va întâmpla cu această listă pe viitor. Da, mulțumesc. Cred că a fost o întrebare adresată Comisiei, după care poate o să rog pe doamna Van de să adauge ceva dacă dorește. Comisia însă, în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. E bine, într-o anumită măsură pot înțelege surpriza unor interlocutori uh, care au asistat la evoluția înregistrată într-o perioadă scurtă de timp a acestei liste, datorită alegerii făcute de Consiliu de a delista anumite jurisdicții, plecând de la, pornind de la angajamentele luate de acestea. Cred că este ceva ce putem înțelege, mai ales la începutul unui proces, la începutul acestui proces, după cum a menționat deja un orator. Obiectivul acestui proces este de a determina schimbarea comportamentului, de a determina luarea unor angajamente de a schimba situația. Alegerea luată de Ecofin a fost de a muta uh, niște jurisdicții de pe lista neagră pe o listă unde angajamentele uh, trebuie să fie monitorizate și cred că este foarte, ceva foarte important, cel puțin în acest prim an al exercițiului, să înțelegem despre ce este vorba. Am auzit acest lucru și din partea colegului de la Oxfam. Nu este vorba de o modalitate de a evada, de a scăpa. Și-au luat un angajament și sentința încă nu s-a pronunțat. Mai avem timp până la sfârșitul acestui an să vedem cât din angajamentul luat va fi și onorat. Dacă doriți să facem o comparație între cifre, să vedem uh, câte jurisdicții se află pe rețeaua justiției uh, fiscale, noi avem 92, de exemplu. Monitorizăm uh, situația din 92 de juri, din jurisdicții. Anumite nu și-au luat niciun angajament, altele și-au luat anumite angajamente și avem o poziție foarte puternică verificându-le angajamentele, însă aș dori să mai spun ceva. Președintele Ecofin, în urmă cu câteva săptămâni, a scris o CDE și a cerut s-a adresat forumului care se ocupă de taxele fiscale dăunătoare pentru a se asigura că va fi uh, Uh, examinată reforma fiscală din uh, SUA în contextul OCDE de către acest forum al uh, practicilor fiscale dăunătoare. Deci, ce doresc să vă asigur, monitorizarea și vigilența există în continuare vis-a-vis -vis de toate aceste 92 de jurisdicții. Să vedem care, care sunt angajamentele pe care le-au luat vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Situația este următoarea. Comisiei i s-a încredințat activitatea monitorizării acestor angajamente și raportăm în mod regulat grupului de lucru codul de conduită care va publica un raport intermediar până în vară, așa cum au cerut-o în concluziile din decembrie, astfel încât să putem dispune de un avertisment uh, timpuriu în legătură cu capacitatea acestor uh, jurisdicții de a-și îndeplini promisiunile. Deci problema nu este că nu vedem pădurea de copaci. Chiar și jurisdicțiile care nu se află pe lista neagră nu sunt cu totul libere când vine vorba de comportamentul pe care trebuie să-l aibă de acum până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Doamna Van de Velde. Da, nu pot decât să confirm că o mică listă neagră este un instrument politic de, de, pre, de presiune care poate fi mai eficient decât poate părea la o, o primă vedere. O, este fo- foarte eficientă și o listă cu cei care sunt monitorizați, de exemplu. Mulțumesc foarte mult. Din partea SD, Peter Simon are cuvântul. Da, și eu voi vorbi în limba germană sper să vă puneți căștile. În primul rând, înțelegem cu toții situația politică în care ne aflăm. Și a, a, colegul meu Cofod și eu am făcut uh, parte din comisiile Tax 1, Tax 2 și am avut contacte cu grupul de lucru Codul de Conduită, deci știm cât de dificilă este situația uh, comisiei în relațiile cu acest uh, grup Înțelegem și noi că este vorba de o procedură inteligentă. Statele care demonstrează că sunt dispuse să-și schimbe uh, regimul fiscal să se bucure de un stimulent. Deci, uh, o listă gri poate fi înțeleasă din punct de vedere intelectual ca abordare. Salut, de asemenea, faptul că Uh, publicați uh, lista statelor care sunt dispuse să coopereze, că redactați un raport intermediar, însă ceea ce lipsește pentru mine ca instituție parlamentară este o transparență a structurii. Ce aștept, din partea, ce aștept concret din partea unei uh, țări pentru a ajunge pe o listă neagră și ce aștept în mod concret pentru a fi scoasă de pe lista respectivă. Cu totul. Eu m-am preocupat, am fost ocupat întotdeauna în, domeni, în domeniul politice europene. Înainte m-am ocupat mai mult de uh, fonduri uh, structurale. Și am văzut că este posibilă o transparență aproape totală în domeniul fondurilor structurale. Pe de altă parte, în acest domeniu nu există niciun fel de transparență vis-a-vis -vis de uh, Uh, metoda uh, respectivă, de criteriile, uh, de momentul în care intervine un criteriu sau nu. Deci, din acest punct de vedere, aș dori să vă întreb. Există din partea Comisiei Europene această dispoziție sau există posibilitatea, ținând seama de relațiile pe care le aveți cu grupul Codul de Conduită, Uh, să dați curs uh, acestei cereri de a avea un grad mai mare de transparență sau putem să uităm această idee pur și simplu? Și de ce este important să avem această transparență? Um, cred că atâta vreme cât nu va exista această transparență, toată lumea va crede că este vorba de fapt de o influență politică. Poate nu este uh, cazul, însă atâta vreme cât Uh, nimeni, lumea nu va înțelege care sunt criteriile respective, nu veți putea elimina um, suspiciunea că de fapt aceste uh, liste se fac respectând uh, criterii uh, pur politice. Și acum, um, des, din exterior, cum, cum să punem pe, pe lista neagră și statele uh, europene, Irlanda și așa mai departe? Și apoi o altă întrebare legată de, de, de înțelegere. Nu știu, a, a trebuit să ies scurt, uh, scurt din, din sală, poate ați, v-ați referit la ceea ce doresc să vă, uh, să vă întreb. Uh, Singapore, de exemplu, nu a fost inclusă până acum pe această listă neagră și aș dori să vă întreb de ce. Mulțumesc. Un minut și jumătate aveți la dispoziție pentru a răspunde Comisia și apoi reprezentatul Oxfam. Mulțumim. Voi fi foarte rapid, având în că n-am decât un minut. Bineînțeles că progresele sunt întotdeauna posibile și din punctul de vedere al Comisiei am uh, încercat să existe cât mai multă transparență în acest exercițiu. Am publicat scoreboard-ul, cauzat niște uh, dificultăți, însă am făcut-o într-o primă etapă și, cum a spus, am spus, comisarul Moscovici a vrut ca toate scrisorile de angajament ale țărilor să fie publicate. De ce? Uh, concluziile Consiliului și lista arată uh, motivele pentru care o jurisdicție face parte din listă, pentru care o problemă de transparență, pentru care un regim care nu este conform. Uh, Așadar, scrisorile pe care codul uh, uh, de conduită le-a trimis uh, acestor jurisdicții sunt publice, deci aveți acces public la motivele pentru care jurisdicțiile apar pe listă subiectele pe, măsu- pe marginea cărora le cerem niște angajamente. Dacă facem ca aceste scrisori de angajament să fie publice, știm uh, ce angajamente și-au asumat aceste țări și putem să fim răspunzători în fața dumneavoastră asupra, pentru monitorizarea acestor jurisdicții și um, actorii publici vor putea să exercite presiune asupra acestor uh, țări pentru a-și implementa reformele. Deci noi vrem ca uh, Uh, motivele preocupărilor noastre, angajamentele țărilor care se află pe lista gri să devină publice, pentru că este cea mai bună garanție pentru ca noi să ne asigurăm că angajamentele vor fi cu adevărat uh, uh, respectate. Singapore, Netherlands. Singapore și țările de jos. Pentru statele membre ale Uniunii Europene, ca țările de jos, Malta, Luxemburg sau Irlanda, salutăm faptul că Comisia Europeană le-a vizat în, ultimii, în ultimul uh, semestru european, este un pas bun și, după cum am spus în intervenția mea, ar trebui să revizuim uh, criteriile grupului de lucru, codul de conduită și modul de funcționare a acestui grup de lucru, pentru că uh, a eșuat în țintirea statelor membre pentru practici dăunătoare fiscale și apoi să punem capăt acestor uh, cutii uh, cutii patent care există în Irlanda uh, mai ales. Cam acesta ar fi răspunsul meu. Și în ceea ce privește Singapore, ar putea fi vizat de acest proces de întocmire a, a listei, însă problema este criteriul 2.2, atragerea unor profituri offshore, este neclar. Nu, nu înțelegem ce înseamnă. Păstrezi profiturile respective sau le iei și ele părăsesc din nou țara. Poate ar trebui să întrebăm grupul de lucru, codul de conduită sau Consiliul să ne spună ce înseamnă atragerea acestor profituri off- offshore. ECR, domnul Zila. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că sunt am, am ajuns atât de, de târziu. Sunt uh, activ și în altă comisie, Comisia pentru Transport, și m-am referit la această comisie pentru că avem o listă neagră în domeniul uh, aviației, de exemplu, cu companii. Și există măsuri foarte clare ce înseamnă. Dacă ești pe o listă neagră cu standarde nerespectate, nimeni nu poate să zboare în țara uh, uh, respectivă sau dacă agențiile uh, naționale nu respectă standardele impuse de EASA, agenția care se ocupă de, de siguranța aviatică, pot fi impuse anumite restricții. Și există o procedură foarte clară și poate cons- uh, Consiliul ar putea să uh, adopte o asemenea procedură. Coordonatorii, de exemplu, și cu, uh, la, o procedură la care participă Consiliul, Comisia și Parlamentul European. Înțeleg că este o, vorba de un domeniu diferit de o altă listă neagră, însă, din punct de vedere politic, trebuie să dăm o anumită direcție experților, celor care se ocupă în mod profesionist de, de acest sumă, pentru că altfel nu putem să explicăm cetățenilor cum funcționează această uh, listă, listă neagră. În martie, de exemplu, am uh, vizitat uh, câteva state din Orientul apropiat care erau pe lista care erau pe lista, pe lista ca jurisdicții care nu cooperează, care mă asigurau că vor fi scoase. De exemplu, de exemplu Emiratele Arabe Unite. Au, au început să introducă o cotă TVA de 5% și apoi da, în acest an. Și dacă discutați cu centrul financiar din Dubai, să vedeți ce plătesc și ce fel de informații furnizează, este foarte interesant. Nimic. Însă sunt pe o listă de monitorizare, această listă gri, dacă am înțeles. Dar preconizez că vor coopera cu autoritățile fiscale ale Uniunii Europene Oh, and, and I'm really, uh, well, uh, thank you, Mr. Mutalier, that you explained how it, uh, why you put... Și vă mulțumesc, domnule uh, Mutalier, pentru că ne-ați explicat că monitorizați 92 de jurisdicții și așa mai departe. Însă, ați putea veni cu o propunere care ne-ar permite să facem un pas mai mare înainte din punct de vedere politic și un alt exemplu. Știu că mai puizez perioada de 5, uh, de 5 minute. Uh, Letonia, de exemplu, a încercat să actualizeze um, sistemul legislativ care guvernează achizițiile publice și am încercat să excludem companiile offshore. Și jurist, juriștii ne-au, ne spus că încălcăm legea pentru că directiva europeană ne interzice să redactăm o, scurtă, o, o listă scurtă cu companii, adică să excludem anumite companii. Deci, din punct de vedere politic, este ceva inexplicabil în fața electoratului. Cum este posibil ca o directivă a Uniunii Europene permite sau prevede uh, dreptul unor companii din jurisdicții care nu cooperează să participe la, la licitații cu, pentru fonduri europene. Deci puteți să ne explicați care este situația și m-ar interesa să aflu și părerea uh, reprezentanților uh, ONG-urilor. Domnul Langeroc, o să răspund primei părți a întrebării. Mă bucură faptul că ați menționat problema regimurilor cu cote de impozitare zero. Este o problemă cam neglijată până acum și, de fapt, Consiliul nu știe ce să facă în legătură cu aceste regimuri. Care este problema? Există practici dăunătoare fiscale pe care le poți combate destul de ușor. Pentru că, pot spune, trebuie să schimbi practicile fiscale așa, așa și altfel, să nu-ți mai favorizezi proprii rezidenți și așa mai departe. Dar ce să facem cu regimurile în care nu se plătesc deloc uh, taxe? Ce putem face? Poate nu există uh, nicio administrație fiscală în uh, jurisdicția respectivă. Deci ce ar trebui să le cerem să facă pentru a ne asigura că nu afectează și alte state uh, suverane care au un regim fiscal și care ar dori să-și taxeze corporațiile întreprinderi așa cum doresc. Propunerea mea ar fi să nu, cerem, să nu impunem uh, cereri în Bermuda, uh, de exemplu, să, să cerem uh, Coca-Cola să aibă doi angajați în Bermuda, de exemplu, este doar un exemplu. Ce aș propune și uh, revin la uh, norma CFC, să ne asigurăm că taxele din uh, Bermuda sunt impuse în mod adecvat, pentru că ar fi imposibil să cerem pe Bermudei implementarea unor criterii foarte puternice sau să-și autotaxeze profiturile din Bermuda. Însă poate mă înșel Poate Bermuda își va schimba practicile fiscale, depinde de Consiliu până la urmă să negocieze o asemenea modificare. Mulțumesc. Domnul Cobham, în ceea ce privește licitațiile uh, publice, cazul din Latvia este discutat aprins în cercul specialiștilor și cred că este probabil că pentru a rezolva această problemă nu ar trebui să plecăm de la uh, unde se află compania respectivă, dacă este o companie offshore, pentru că astfel poți să ceri, poți să spui că pentru a fi eligibil, pentru a putea participa la licitații publice, companiile trebuie să respecte anumite standarde minime din punctul de vedere al transparenței. Cine sunt adevărații proprietari, dacă fac raportare de pe fiecare țară în parte și așa mai departe. Deci companiile care participă la o licitație publică trebuie să respecte același grad de transparență ca și companiile uh, din țara respectivă. Mi se pare că ar fi cea mai bună abordare. No. Da, îmi cer scuze. Da, la licitațiile publice, o municipalitate nu poate verifica. Cum, cum va putea verifica dacă organizează o asemenea licitație publică, dacă sunt respectate criteriile, criteriile respective? Mă referam la criterii minime. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul acum vicepreședinta Comisiei Eva Jolie. Am o primă întrebare pentru domnul Mutarlier. Parlamentul în recomandarea 187 din raportul PANA a recomandat utilizarea articolului 116 pentru inițierea unei propuneri legislative de modificare a codului de conduită care, după părerea noastră, nu funcționează deloc bine. Dumneavoastră ați spus că nu credeți că este o modalitate eficientă uh, pentru o reformă. Și aș dori să-mi dați o explicație suplimentare cu privire la această poziție. De ce nu credeți că ar fi o cale pentru o mm, reformare a codului de conduită? Apoi, o întrebare pentru domnul Langeroc. Care este explicația dumneavoastră pentru faptul că cele 35 de jurisdicții listate de Oxfam uh, pe, în baza unei metodologii similare, iar Uniunea Europeană a listat doar 9 jurisdicții. Care este analiza dumneavoastră asupra um, motivului pentru care Brazilia nu se află pe listă? Și care sunt îmbunătățirile pe care ni le recomandați sau recomandați uh, autoritățile euro-europene cu privire la uh, lista neagră. Mulțumesc, domnul Mutarlier. Mulțumesc, doamnă Jolie, pentru întrebare. O întrebare, cred că sunteți de acord, foarte politică și îmi voi permite să repet ceea ce comisarul Moscovici a spus deja aici. Uh, sunt două subiecte în întrebarea dumneavoastră. Primul este nevoie de reformarea unui instrument de coordonare între statele membre care lucrează într-un sistem de presiune între egali printr-un mod, legisla- într-un mod legislativ și care este baza legală, care este temeiul juridic pentru a face acest lucru. Apoi, pentru a ne da seama dacă este nevoie de o schimbare a cadrului legislativ, prima întrebare la care cred că trebuie să răspundem este dacă se va câștiga eficacitate, dacă codul de conduită ar funcționa diferit. Și din acest motiv, cum am spus-o deja în fața acestui Parlament, am lansat o evaluare globală a modului în care tratăm concurența fiscală pe piața internă și mai ales aportul codului de conduită în acest cadru, pentru a vedea dacă rezultatele obținute de cod în ultimii 20 de ani, uh, rezultate care sunt uneori discutate, dar care sunt acolo, uh, multe măsuri care au fost anulate în statele membre, o capacitate de negociere cu Elveția, Liechtenstein, uh, investiții de eforturi în listă sunt la, sau nu la înălțimea așteptărilor. Deci facem o evaluare a acestei, um, acestui regim pentru a vedea dacă este nevoie de o schimbare sau de o propunere pentru un tip diferit de organizare și apoi, cum a spus-o și comisarul, articolul 116 din tratat impune mai multe condiții uh, în termeni uh, legislativi, uh, de condiții legislative în termen de existență de practici în statele membre care nu pot fi uh, tratate sau rezolvate prin uh, o muncă de coordonare, este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm, pentru că este prima dată când o facem și cred că comisarul Moscovici a avut ocazia să vă spună că uh, considera că e nevoie de o reflexie uh, îndelungă asupra oportunităților uh, care se prezintă în legătură cu un instrument care funcționează astăzi uh, și care aduce rezultate bune. Yes, uh, thank you for your questions. So the first question being why there's a difference between us and uh, the EU. Uh, Răspund și eu la întrebarea legată de Uniunea Europeană. Sigur că nu ne așteptam ca Uniunea Europeană să vină cu o listă gri, pentru că noi ne-am gândit numai la o listă neagră, o listă neagră cu privire la criteriile care se află în texte și pe care am încercat să le folosim obiectiv. Am folosit și uh, indicatorii economici pentru a vedea care jurisdicții erau cu adevărat uh, um, riscante. Și și uh, acest mecanism a funcționat foarte bine. Însă Uniunea Europeană a ales să aibă o listă neagră și o listă gri. Uh, incluzând de altfel și țările cu venituri medii și cu venituri scăzute, Oxfam dorind însă să le excludă pe acestea pentru că ele nu sunt atât de dăunătoare în termen de evitare a taxării. În ceea ce privește Brazilia, Brazilia este un caz specific nu a cus nicio țară, însă Brazilia are regimuri care ar putea intra la criteriul 1, 2, ă, ă, taxare corectă și Uniunea Europeană are ă, legături speciale cu Brazilia și probabil că unele țări s-ar fi opus ca Brazilia să intre pe lista gri. Iată la ce ne-am gândit când am văzut aceste rezultate. Mulțumesc. Domnul Mutarie, mulțumesc, domnule președinte, și cred că sunt obligat să reacționez la acest gen de declarație și aș vrea să insist asupra faptului că această politicizare pretinsă a ă, procesului de elaborare a listei este foarte exagerată. În ceea ce privește uh, procesul de analiză și de screening a jurisdicțiilor în lunile octombrie-noiembrie anul trecut, activitatea experților din statele membre pe care, le-am, uh, pe care i-am observat uh, în calitate de comisie, pentru că le-am oferit o asistență tehnică, s-a făcut în mod obiectiv și fără niciun fel de subiectivism politic. De dacă unele jurisdicții nu apar nici pe lista neagră, nici pe lista gri, este pentru că analiza făcută în raport cu criteriile identificate, pe care unii le îi pot considera uh, insuficienți, e bine, erau uh, convingătoare și nu erau rezultatul unui proces politic sau de presiune care ar fi fost făcut asupra, făcută asupra grupului de experți. Voi reacționa și eu rapid. Eu vorbesc în calitate de ONG, uh, văzând ceea ce se întâmplă și în uh, mass media. Pentru mine, percepția este realitate. Procesul nu a fost transparent și putem să ne gândim că procesul a fost politicizat. Vedem uh, articole despre uh, Bermude care ar uh, exercita presiuni asupra UE ca să nu fie pe listă. La fel, Elveția spune literal că nu va apărea pe listă. Asta ne arată că dezbaterea este una politicizată. Politizată, am cer scuze. Consiliul spune că procesul nu este politizat și că este pe cât de transparent posibil, sigur că ne dorim să-l credem. Uh, mulțumesc acum din partea GUE, doamna Lopez Bermejo. Mulțumesc în primul rând, mulțumesc și invitațiilor pentru intervențiile lor și pentru prezența de astăzi aici. Îmi pare rău că președinta grupului pentru cod de conduită, pentru fiscalitatea întreprinderilor, nu a acceptat să vină aici și sper să nu primim și pe viitor multe alte scuze pentru a refuza invitațiile noastre din partea altor instituții. Asistăm aici la o golire a acestor, acestei liste cu țări uh, cu jurisdicții nu cooperante. Noi utilizăm aceleași uh, criterii ca și Consiliul. Consiliul a prezentat o listă cu 17 jurisdicții, uh, care astăzi sunt 9 și poate vineri vor deveni doar 7. Și totuși Tax prezintă o listă cu 41 de țări și Oxfamul o altă listă. E clar că nu e vorba aici neapărat de un proces politic, dar are toată aparența și cetățenii au senzația că e vorba tocmai de un astfel de proces politic și nu de criterii obiective și transparente care s-ar utiliza pentru elaborarea acestei liste. În al doilea rând, Comisia Europeană a identificat niște indicatori de planificare fiscală agresivă și aceasta a dus la o listă în care sunt incluse mai multe țări. Irlanda, Malta, Ungaria, țările de jos, Belgia, Luxemburgul, Cipru și concluzia ar fi că e vorba de țări care oferă oportunități pentru ceea ce noi numim cu claritate uh, evaziune și eludare fiscală. Până acum, uh, comisarul Moscovici ne-a spus chiar aici, în fața noastră, că se află în negociere cu unele state membre și că unii ar fi considerat că au fost incluși pe această listă pe nedrept. Totuși e vorba de aceleași țări, aproximativ, care au apărut în toate listele de suspecți. Aș avea două întrebări pentru comisie. Nu considerați oare că uh, cu astfel de informații e foarte riscant să scoateți de pe listă anumite țări doar pe baza unor angajamente și nu pe baza unor uh, reforme reale și în felul acesta slăbind și mai mult capacitatea de sancționare a țărilor de pe lista neagră. Pe de altă parte, uh, de câte stimulente mai au nevoie aceste jurisdicții care revin la aceleași comportamente negative? Mulțumesc! you very much. Mulțumesc. Vă rog, dacă doriți să răspundeți. Comisia? Thank you very much. Mulțumesc. Am senzația că sunt două întrebări aici. Prima se referă la cum să ne asigurăm că Uh, o poziționare pe lista green nu înseamnă pur și simplu scăpare de consecințe. Și apoi uh, acoperirea geografică și relația cu uh, Statele Unite. La prima întrebare, facem o, o monitorizare foarte detaliată și amănunțită a angajamentelor. Uh, a fi listat nu este o scăpare, înseamnă a fi pus sub presiunea de a rezolva problemele. Interlocutorii noștri încep să înțeleagă și să simtă că lucrurile sunt serioase și că trebuie trebuie să uh, își respecte obiectivele până la sfârșitul anului. În al doilea rând, acest exercițiu a fost promovat și conceput de către Comisie în strategia, comunicarea privind strategia sa externă din 2016 ca o instrumente pentru a gestiona relațiile cu țările terțe. Acest exercițiu al listei Uniunii Europene a fost văzut întotdeauna în termeni de uh, limitare la țări terțe. Asta înseamnă că nu avem preocupări în ceea ce privește mm, guvernanța bună pe piața unică? Sigur că nu. Dar avem alte instrumente pe care le folosim pe piața uh, unică. Primul este și cel preferat, uh, și anume legislația. Și am uh, făcut foarte multe propuneri legislative care au fost adoptate de Consiliu DAC 1, 2, 3, ATAT 1, uh, Public CBCR, iată un instrument foarte puternic. De ce? pentru că avem legislație, avem Comisia ca gardian al tratatelor, asigurându-se că implementarea și transpunerea sunt bune și apoi avem Curtea de Justiție. Apoi, al doilea instrument, coordonarea și presiunea între egali. Uh, probabil că putem îmbunătăți aici situația, mai ales în ceea ce privește transparența. Am înțeles mesajul dumneavoastră atât de puternic astăzi, dar este și un instrument pentru a merge mai departe de ceea ce se află în câmpul legislativ. Și ultimul, la care v-ați referit, dialogul pe care îl avem cu statele membre atunci când este vorba despre reforma uh, politicilor economice în uh, semestrul european și zona euro. O recomandare pe care am adoptat-o în acest an. Un instrument foarte puternic am lucrat la impozitare uh, cu acest instrument încă de la început și veți vedea uh, asta și în uh, recomandarea pentru zona euro cu un accent foarte clar pe planificarea fiscală agresivă. Mulțumesc, domnul Coban. Nu am vrut să atrag atenția asupra punctelor slabe ale acestui proces de stabilire a unei liste. Însă, dacă rămân aceste puncte slabe, nu cred că vom avea un uh, rezultat concret cu această listă. Îmi pare rău că spun asta. La criteriile publicate, care pot fi verificabile din punct de vedere obiectiv, am descoperit că criteriile fac o discriminare împotriva uh, țărilor cu un uh, venit redus pe cap de locuitor. Iar criteriul 3, care nu este verificabil din punct de vedere obiectiv, se bazează pe informații uh, din partea unor jurisdicții care sunt cunoscute a fi opace. Deci cum ar putea să funcționeze? Uitându-ne la cei 20 de ani de activitate ale grupului de lucru pe codul de conduită, și putem să arătăm asta în mod concret, analizele pe care le-am uh, Uh, publicat în acest an arată că pentru multinaționalele din Statele Unite, cota din profitul pe care l-au uh, declarat în jurisdicții a crescut cam cu 5%, uh, a crescut de la 5% la 20-25% în ultimii 20 de ani, cu un transfer foarte clar către țări din statele membre, cum sunt uh, Irlanda, uh, uh, țările de jos. Și dacă ne gândim la reducerea transferului de profit în statele membre, putem să tragem o concluzie destul de clară. Reforma uh, grupului pe codul de conduită este, ar fi o Uh, problemă și apoi rezolvarea punctelor slabe ale sistemului ar fi o altă problemă. Președintele, suntem atenți și la, și la timp. Îi dau cuvântul acum următorului coleg. Mulțumesc! În ceea ce privește lista jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal, uh, Um, și dacă există marge de îmbunătățire? Răspunsul este da. Aceste țări și-au îmbunătățit uh, comportamentul, dar nu datorită Uniunii Europene federaliste. Din două motive. În primul rând, Mm, sursa principală a acestei hemoragii fiscale se situează în interiorul Uniunii din cauza liberei circulații totale a capitale, capitalurilor autorizată de articolul 63 din uh, tratat, dar și din cauza construcției armonizării drepturilor sau uh, legislației privind companiile de către Uniunea Europeană, ceea ce permite Irlandei, Luxemburgului, țărilor de jos să ajute multinaționale să-și concentreze artificial profiturile. Apoi, aceste state europene închid ochii asupra exportării de sume de bani către paradisuri fiscale ca Trinidad Tobago sau uh, St. Lucie. Uh, doamnelor uh, și domnilor membri ai panelului, această UE um, uh, federalistă, uh, în această UE federalistă nu vom avea niciodată o adevărată listă de jurisdicții europene necooperante Singura soluție este ca Statele Unite, ca și Franța, victime ale acestui pirataj al uh, veniturilor lor, acestei piratări a veniturilor lor fiscale, să preia puterea și să pună în, plas, în uh, aplicare măsuri uh, foarte clare împotriva abuzului multinaționalelor, împotriva Irlandei, Luxemburgului, țărilor de jos și Malte, care abuzează și ele de regulile Uniunii Europene pentru a face dumping fiscal. Apoi, Uh, lista de țări terțe nu uh, include ținta principală, Statele Unite. Uh, State Unite care cultivă o pacetă fiscală pentru a rămâne o piață financiară offshore. Sunt singura țară din OCDE care au refuzat să um, uh, realizeze sau să se, se implice în reportingul comun și în schimbul automat de informații. Uh, se, estimă că, se estimează că aproximativ 1500 de miliarde de dolari de fonduri offshore uh, rezultate din evaziunea fiscală au fost deja localizate în Statele Unite, mai ales în trei state, Delaware, Nevada și Dakota de Sud. O întrebare așadar, mai ales către domnul Langeroc. Putem uh, să vedem Statele Unite sau măcar cele trei state menționate printre jurisdicțiile necooperante, fie că e vorba de lista neagră sau de lista gri. Vă mulțumesc pentru răspuns. Mr. Lankerop. Then Mr. Um, for the United States, uh, the criteria are clear. Uh, criterion, criteria one, tax transparency. În ceea ce privește criteri criteriile, avem uh, așadar trei criterii principale și uh, patru subcriterii. Unul uh, se referă la CRS și trebuie ca țările să se angajeze să respecte criteriul de transparență fiscală. Uh, Statele Unite nu respectau, cel puțin în acel moment, nu respectau acest angajament, prin urmare, în teorie, ar trebui să facă parte din lista neagră. Merci beaucoup, Monsieur Monod, pour votre, pour votre question. Une... Euh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Noi nu avem un obiectiv uh, special pentru o anumită jurisdicție. Avem uh, o serie de jurisdicții, 92 respectiv, și le-am analizat de-a lungul timpului uh, pe criterii uh, Uh, care au evoluat și așa cum s-a explicat, uh, uh, am analizat situația pentru aceste jurisdicții. Cazul Statelor Unite e clar că nu îndeplinesc neapărat criteriile care apar pentru țările de pe lista neagră. Statele Unite îndeplinesc anumite criterii care au fost incluse de Consiliul, dar uh, Uh, vor trebui să facă eforturi pentru a îndeplini toate criteriile referitoare la transparență. Și aș mai adăuga că reforma fiscală uh, în Statele Unite redeschide anumite chestiuni în ceea ce privește criteriile 1, 2, uh, în ceea ce privește existența de regimuri fiscale dăunătoare, care vor fi probabil analizate chiar la toamnă în cadrul OCDE. Mai dorește cineva să adauge ceva? sau comentarii? Domnul Coban, mulțumesc pentru a susține o Uniune Europeană Federalistă. Standardele de raportare la OCDE și uh, sistemul uh, de schimb de informații, care este sistemul principal de evitare a uh, evaziunii fiscale, este uh, foarte important. Noi nu ar trebui să fim atât de critici uh, față de sistemul um, listei negre. Bineînțeles că nu este o soluție perfectă, dar ea poate fi îmbunătățită de-a lungul timpului. Mulțumesc, domnul Rosati, vă rog. Domnule președinte, aș avea o întrebare legată de criterii, pentru că mm, am discutat uh, de o anumită vreme despre ele. Acum știm mai multe, însă aș vrea să am un răspuns mai precis pentru a vedea cum sunt utilizate aceste criterii și ce alte măsuri sau ce alte proceduri uh, se aplică. Din câte am înțeles, există reticențe în ceea ce privește utilizarea anumitor criterii din punctul de vedere al uh, indicatorilor cantitativi sau calitativi, uh, criteriile pentru o fiscalitate corectă sunt foarte greu de măsurat, e foarte greu să fie obiective și felul în care comisia realizează uh, practic o evaluare obiectivă asupra unei evaluări politice care se face asupra acestei uh, fiscalități. Am avut de multe ori o dezbatere legată de așa numitul dumping fiscal, care pentru mine nu înseamnă mai nimic, pentru că nu e un concept de natură economică, e doar un termen utilizat de propaganda. Deci aceasta ar fi o primă întrebare. Poate că Comisia ne poate asigura că utilizarea acestor criterii um, nu include și alte um, deficiențe subiective. O altă întrebare referitoare la procedurile ulterioare. În ce măsură această decizie implică și un răspuns automat pentru că nu există un temei juridic aici. Asta înseamnă că procesul este de natură politică, înseamnă că sunt decizii de natură politică care se bazează pe anumite criterii și pe informații disponibile pentru a face o evaluare în legătură cu uh, faptul că o țară ar trebui să fie inclusă sau scoasă de pe această listă neagră, care ar fi um, aici uh, proporția între uh, capacitatea discreționară de a include o țară și uh, automaticitatea unei decizii și asta pentru a asigura o anumită transparență pentru opinia publică, pentru a ști cum se iau astfel de decizii. Mulțumesc! Domnul Mutarie, este o întrebare adresată uh, mai degrabă domnului Mutarie, dar dacă doresc și alți uh, invitat să răspundă, vă rog. Mulțumesc, domnule Rosati. Referitor la criteriile utilizate, fie că ne place sau nu, trebuie să recunosc că acest cod a existat de 20 de ani și el a implementat niște criterii foarte detaliate pentru a vedea uh, care este uh, regimul fiscal dăunător și aceasta pe o perioadă de timp îndelungată. Avem foarte multă experiență, experiență empirică în legătură cu implementarea acestor criterii și e vorba de criterii foarte precise și de natură tehnică. Conceptul în sine este acela al unui regim fiscal dăunător, însă aici se includ și o serie de indicatori tehnici, chiar super tehnici, care evaluează un anumit regim fiscal. Și înțeleg reticența unora dintre dumneavoastră, pentru că nu ați avut acces la această dezbatere, însă pot să vă spun că pentru noi, pentru comisie, care am prezentat uh, în fața codului de conduită o evaluare a regimului fiscal, noi nu prea avem marjă de manevră din punctul de vedere al uh, deciziei dacă se îndeplinesc sau nu criteriile. Nu, e vorba de o analiză de natură tehnică pe care o prezentăm în fața grupului pentru codul de conduită referitoare la implementarea sau nu a criteriilor. Și pot uh, veni cu explicații suplimentare, detaliate, care este setul de criterii pe care le aplicăm pentru fiecare evaluare realizată. Pentru a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o, dacă este o decizie automată, bineînțeles, depinde ce înțelegeți dumneavoastră printr-o decizie automată. Avem nevoie de o evaluare și dacă vrem să avem o decizie colectivă, trebuie să așteptăm evaluarea realizată de comisie și aici, încă o dată, trebuie să vă spun că mandatul nostru este acela de a pregăti din punct de vedere tehnic discuția și, până la urmă, decizia este luată de codul de conduită. Aceasta pentru uh, regimul statelor membre și pentru cele din uh, statele terțe. Și fără a divulga dezbaterile care au loc în acest grup, pot să vă spun ceea ce am uh, spus și cu anterioritate, uh, și anume că există suspiciunea unei dezbateri uh, uh, de natură politică și că este nefundată, dar aceasta este abordarea mea. Dumneavoastră poate îmi veți spune că eu am uh, privilegiul să particip acolo, dar pot să vă spun care este senzația mea, cum percep eu lucrurile din ceea ce se întâmplă acolo. Da, nu vreau să repet ce s-a spus aici, dar uh, e foarte bine că în urmă cu 20 de ani s-au realizat aceste sau stabilit aceste criterii, pentru că în 97 uh, s-au stabilit niște criterii prin care să se uh, țintească ce se întâmplă în regimurile cu taxă zero și așa mai departe. Însă problema cu uh, Uh, sistemul OCD din 98 și sistemul codul de conduită din 97 este că n-au existat uh, sisteme pentru a face față evaziunii uh, fiscale și eludării fiscale care să urmeze acestor texte legislative. Și problema la acest cod de conduită este că, din cauza detaliilor de natură tehnică, anumite state încearcă să nu li se aplice anumite uh, criterii. Însă, dacă aceste criterii s-ar aplica în mod ambițios, sunt convins că nu ne mai afla astăzi aici sau oricum situația ar fi fost cu totul alta. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul uh, vicepreședintelui doamna Gomes. Mulțumesc. Pe mine nu mă surprinde faptul că această procedură a listării uh, a fost uh, una îngrijorătoare pentru că ni s-a atras atenția încă dinainte. Era un fel de a oferi un răspuns la diversele scandaluri care existau din partea uh, Consiliului, dar, bineînțeles, am fi putut ajunge la o soluție mai eficientă. O primă întrebare pentru domnul Mutarlie care sunt măsurile concrete care s-au luat pentru a ne asigura că țările de pe lista gri își respectă angajamentele. Și știu că a fost o decizie complet uh, politică, știu că unele state membre, atunci când s-au întors acasă, uh, pur și simplu erau atât de lipsite de orice fel de rușine încât s-au mândrit în uh, fața opiniei publice. Da, iată, am reușit să scoatem Macao de pe lista neagră și să le punem pe uh, lista gri. Și asta știu de la mine de acasă. Știu că sunt convinsă că și în alte state s-a întâmplat la fel. Acum să ne întoarcem la uh, regimurile fiscale uh, cu taxe zero. Cum putem să facem ceva când le acceptăm chiar și în interiorul UE? Și revin din nou la țara mea, care este Uh, în mod absolut întâmplător celui care acum este președintele Eurogrupului și care are un astfel de sistem de taxe fiscale zero pentru toți străinii. Deci se introduce aici un sistem legal discriminatoriu față de cetățenii noștri care plătesc taxe. Deci cum putem uh, predica altora când nu ne facem temele nici măcar acasă? Și în ceea ce privește lipsa de sancțiuni, mă bucur să văd că uh, domnul Mutarlie ne spune că uh, se vor lua măsuri în ceea ce privește Statele Unite în curând. Însă mă întreb cum se va întâmpla acest lucru dacă în sistem nu sunt prevăzute sancțiuni. Bineînțeles că cel mai important lucru este voința politică și aici uh, pur și simplu nu trebuie să ascultăm argumentele de natură federalistă. Pentru că aici ori avem uh, o sistem, o structură federalistă, ori dacă nu vom rămâne blocați la nivelul suveranităților naționale. Dar să ajungem din nou la niște sancțiuni eficiente. Și o ultimă întrebare. Ce se întâmplă cu ideea de a avea o organizație fiscală la nivelul Națiunilor Unite. Nu știu dacă Comisia ar putea uh, avea un rol de lider, așa cum a sugerat Parlamentul într-un raport al său. Cum se poate întâmpla acest lucru când uh, uh, Uniunea Europeană a fost cea uh, care a blocat procesul pentru statele în curs de dezvoltare la summitul pe această temă în 2015. Deci cred că Comisia trebuie să preia rolul de lider dacă dorim să facem ceva. Mulțumesc foarte mult, doamna Gomes. La primul punct, am citit și eu în presă uh, ceea ce consider că au fost uh, interpretări uh, excesive ale deciziilor luate la nivelul ecofinului. Însă, v-am mai spus, nu scăpăm de consecințe dacă ne aflăm pe lista gri și noi ne întâlnim cu aceste țări ele vin înspre noi, noi înspre ele. De multe ori am organizat misiuni pe această temă. Am analizat uh, propuneri legislative pentru a vedea dacă reajustarea regimului fiscal merge pe drumul cel bun sau dacă răspunde așteptărilor noastre. Unii uh, se întreabă acum dacă e bine uh, că și-au luat un astfel de angajament, pentru că, într-adevăr, acesta reprezintă o povară, nu-i deloc ușor. Deci nu știu dacă ar trebui să ne uh, felicităm pentru că am ajutat pe cineva să intre pe o listă uh, uh, de pe care trebuie să-și respecte anumite angajamente. Și tocmai acesta este mandatul nostru, să ne asigurăm că aceste angajamente sunt urmate de fapte concrete și o facem cu toate criteriile tehnice de care dispunem pentru a ajunge la un raport foarte obiectiv până Uh, la uh, vară, deci la jumătatea parcursului și până la sfârșitul anului pentru a vedea ce se întâmplă cu implementarea acestor angajamente. Ați menționat un alt fenomen la care asistăm acum în Europa și chiar și dincolo de frontiera europeană, și anume uh, regimurile care oferă cetățenia unei țări uh, în schimbul unor investiții și eventual la unor uh, avantaje fiscale. Este un fenomen care este real și pe care noi la comisie îl privim cu oarecare îngrijorare atunci când e vorba de concurența fiscală și evaziunea fiscală, însă este foarte dificil pentru că deseori este vorba de fiscalitatea aplicată persoanelor fizice. Și aici avem o problemă, și anume, dacă instrumentul pe care îl avem noi, care se referă la fiscalitatea întreprinderilor, în domeniul său de aplicare, este suficient pentru a acoperi toate aceste situații îngrijorătoare. Dumneavoastră mi-ați spus uh, această întrebare și v-am spus că o să vă răspundem uh, pe viitor, pentru că trebuie să Uh, răspundem uh, la nivelul colegiului uh, în ceea ce privește reforma pentru codul de conduită și Comisia a pledat de mai multe ori pentru a revizui acest cod de conduită din punctul de vedere al domeniului de aplicare și al procesului și al transparenței sale. Lucruri care vor fi precizate în răspunsul care vă va fi trimis. lipsa de guvernanță la nivel global pe tema fiscalității. Pe această temă Comisia um, și-a prezentat poziția la conferința de la Addis Abeba și avem un punct de plecare care e clar că nu e satisfăcător. Cu toții regretăm faptul că Uh, comunitatea internațională uh, nu a participat pentru a stabili niște standarde și ne dăm seama de asemenea că această comunitate uh, intră în cadrul inclusiv al BEPS-ului, care acum include peste 100 de țări. Întrebarea care se pune acum este următoarea. Consolidăm implementarea a ceea ce avem și întărim criteriile sau avem nevoie de o instanță suplimentară la nivelul Națiunilor Unite. Eu unul nu am uh, o poziție clară din partea instituției mele pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc la Catch the Eye, domnul Lange și după aceea încheiem lista vorbitorilor, în afară de cei doi raportori care vor interveni pe final. You were not on the Dumneavoastră n-ați fost uh, pe lista vorbitorilor, dar la Catch the Eye vă putem accepta. Deci, domnul Lange și după aceea dumneavoastră. Yeah. Ok. Uh, ich will scot... Voi fi foarte succint. Până acum, și acesta este rezultatul confirmat astăzi, Uniunea Europeană a dispus de fapt de instrumentul uh, concurenței mm, pentru a combate o, niște practici dăunătoare și în domeniul fiscal, atât când vine vorba de state, cât și de întreprinderi. Eu aș dori să vă întreb dacă, pornind de la dreptul concurențial, este posibilă redactarea unei liste a companiilor uh, inter, uh, multinaționale care uh, profită de posibilitățile oferite de o planificare fiscală agresivă. Nu știu dacă este posibil sau nu, însă ne-ați spus că acordurile internaționale merg în direcția potrivită, însă că nu prea sunt respectate. În al, în al doilea rând, tratamentul uh, favorabil din punct de vedere fiscal este un subiect uh, nediscutat până acum, așa cum a spus Ana Gomez, ar trebui să-l discutăm. În al treilea rând, reforma fiscală din SUA. Cred că în legătură cu acesta lumea nu prea înțelege despre ce este vorba și sunt uh, vehiculate cifre uh, greșite. În SUA, Um, există 11 state care nu, care nu impozitează întreprinderile. Delaware nu face parte din, din aceste 11 state. Am vizitat statul respectiv și am văzut că există o cotă fiscală de 8% impusă a întreprinderilor. Însă, în urma reformei fiscale impuse de președintele, de președintele uh, uh, Trump, Uh, vor fi impozitate și aceste, și aceste întreprinderi. Deci, argumentul cu cota zero plătită de Apple și Amazon uh, nu va mai fi uh, valabil. Deci nu cred că avem motive reale să considerăm că SUA va ajunge vreodată pe această listă. Domnul Coburn, apoi domnul Mann, după care o să avem răspunsuri la aceste întrebări. <coughs> well, It's fascinating, you know, talking... Mulțumesc. E uh, interesant să vorbim despre includerea Statelor Unite pe această listă și sunt convins că în curând, după Brexit, și Regatul Unit va fi inclus pe lista neagră, uh, Brexit pe care eu abia îl aștept, ca majoritatea concetățenilor mei. Probabil că nu sunteți de acord, dar uh, uh concurența uh, fiscală, competiția fiscală este sănătoasă și uh, ne asigură o mai mare eficiență, uh, spre deosebire de ceea ce spun uh, birocrații. Uniunea Europeană dorește să instituționalizeze socialismul în lumea întreagă. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Gomes. Eu prefer jungla fiscală națională și suverană. Iată cum trebuie să fie lucrurile și nu un socialism instituționalizat. Am avut asta în timpul Uniunii Sovietice, am avut-o în uh, estul Europei, am crezut că am scăpat de ea, să doriți să o aduceți înapoi. E un adevărat dezastru. Mulțumesc, domnul Mann. Pentru a informa pe toți oaspeții noștri de astăzi, cred că nu există nicio reuniune a Parlamentului European care să scape de spectacolul privat oferit de domnul Coburn de fiecare dată. Și uh, mă adresez rep- reprezentantului uh, Comisiei. Există acest grup de lucru, codul de conduită, de 20 de ani și ne-a spus că doriți să ne explicați anumite chestii. Nu este prea puțin, oare nu ar trebui să vă adresați uh, opiniei publice, să spuneți. Dispunem de un anumit set de instrumente, de anumite posibilități de monitorizare și codul de conduită nu este o, o bagatelă și din acest punct de vedere trebuie să ne asumăm uh, o poziție foarte, foarte clară. Politica de comunicare trebuie să fie una, una mult mai clară. Dacă ajungi pe lista uh, gri, mm, nu înseamnă altceva decât că ești în continuare monitorizat, supraveghe, uh, uh supravegheat mi se pare că ar trebui să comunicăm mai clar. 92 de jurisdicții sunt uh, supravegheate, uh, monitorizate și nu într-un mod uh, amical și uh, cred că lumea ar, ar putea să, înțe- să înțeleagă acest lucru. Și ultima întrebare, sancțiuni. Până acum nu s-a impus nicio uh, sancțiune. Uh, au fost tot felul de anunțuri legate de demararea procedurii de încălcare a tratatelor. Dar trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă, care sunt pașii concreți, pentru că oamenii așteaptă pași concreți din partea noastră. Mulțumesc, domnul Langeroc dorea să răspundă. Da, pentru a răspunde uh, eurodeputatului german, prima întrebări, o listă care monitorizează companiile care recur la evaziune fiscală. Nu cred că avem nevoie de o asemenea listă. Avem raportare pe fiecare țară în parte, care ar fi mult mai eficientă din acest punct de vedere, pentru că ar conține toate informațiile relevante. Am putea să vedem dacă companiile respective evită, au evaziune fiscală sau nu. Și apoi, în mod specific, mă adresez germanilor prezenți aici. Vă rog, insistați pe lângă guvernul propriu să aibă o atitudine pozitivă când vine, uh, când vine vorba de raportarea pe fiecare țară în parte. Deci, uh, insistați pentru această raportare pe fiecare țară în parte și nu cereți o listă specializa- uh, specială pentru companii. Și apoi, socialismul fiscal există. Eu nu cred că guvernele sunt nu există pericolul de a introduce un socialism instituționalizat, cel puțin nu din partea mea. Domnul Copham și doamna profesor Van de Velde, nu știu dacă doresc să intervină, după domnul Mutalie. Mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea din această după masă. Pentru a răspunde domnului Mann, cred că n-ar trebui să ne centrăm prea mult uh, pe acest lucru. Avem o agendă pentru a ne ocupa de problema fiscalității uh, corecte și echitabile și eficace pe piața internă, o agendă care este extrem de, de largă, cu instrumente pe care le utilizăm, legislația care a fost propusă și adoptată, legislația care este propusă și este în curs de adoptare, am vorbit și despre uh, CDCR-ul uh, pentru sectorul public, uh, um, baza comună de impozitare a societăților, CCCTB-ul, propunerile excelente pe care Comisia le-a făcut pentru a aborda anumite chestiuni extrem de importante, fiscalitatea pentru piața digitală în interiorul pieții interne, toate acestea sunt instrumente complementare. Deci, din punctul de vedere al comunicării, domnule Man, uh, încerc să vă conving că abordăm uh, toate aceste priorități uh, încă de la începutul mandatului președintelui Juncker pe toate uh, fațetele sale și, bineînțeles, și cu instrumentul referitor la ajutoarele de stat, care nu se referă doar la o anumită companie, ci are un impact foarte clar din punct de vedere politic pentru adoptarea unei legislații atunci când e vorba de o problemă foarte importantă am, uh, n-am fi avut atâtea progrese la Consiliu dacă instrumentul pentru ajutoarele de stat uh, nu ar fi fost disponibil. În ceea ce privește uh, registrul companiilor, aceasta nu este o inițiativă mm, la ordinea zilei, după cum știți, cred că raportarea publică pe țară, așa cum s-a spus, este foarte importantă și va atrag atenția și asupra revizuirii uh, directivei pentru cooperare administrativă din punct de vedere al transparenței și a, a, uh, a punerii la dispoziție de către administrațiile fiscale a acelor a, uh, um, decizii fiscale agresive care să fie accesibile și toate aceste informații ne vor da uh, informații uh, pentru a face față acestei probleme. Deci, uh, instrumentele, lista și codul de conduită fac parte dintr-un cadru mai larg pentru a face față unui fenomen cu care ne confruntăm pe piața internă și care uh, au ambiția ca sistemul internațional să devină unul mai solid, pentru că acesta are anumite limite și limitele pe care le avem uh, astăzi au de-a face și cu nevoia noastră de eficacitate. Dorința noastră și a președintelui Juncker este să avem rezultate concrete și e adevărat că de multe ori suntem criticați pentru că avem o politică a pașilor mărunți, de faptul că așteptăm rezultatele unui pas anterior pentru a face următorul pas. Vă mulțumesc că ne spuneți că nu este suficient, aceasta creează contextul necesar pentru a merge mai departe, însă avem nevoie de un cadru uh, general și uh, de un soclu solid pe care să ne continuăm munca pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnul Covam și domnul Van de, doamna Van de Velde, foarte pe scurt. Aș vrea să subliniez un singur lucru. Cred că ne putem gândi cu optimism că pe o perioadă scurtă de timp vom avea noi măsuri care să ne permită să facem progrese și să rămânem centrați. Obiectivele de dezvoltare uh, durabilă ale Națiunilor Unite au obiectivul de a reduce uh, fluxurile fiscale ilicite, de a reduce evaziunea și eludarea uh, fiscală și de a avea noi indicatori cantitativ pe această temă. Pe de o parte, fiecare jurisdicție ar trebui să declare Uh, profiturile companiilor care nu au activitate economică pe teritoriul lor și acest lucru trebuie făcut la uh, nivel național, uh, trebuie urmărit mai îndeaproape și de asemenea pentru evaziunea fiscală trebuie să vedem care sunt activele susținute de instituțiile financiare în fiecare jurisdicție pentru care nu există o schimbare automată de informații cu autoritățile competente. Toate acestea oferă măsuri care pot fi utilizate la nivel UE și care pot fi utilizate și dincolo de jurisdicțiile UE pentru a avea o mai mare transparență. Este un proces în mișcare și Comisia va avea ocazia să joace rolul în acest sens. Mulțumesc! I think that this list deals with în concluzie, cred că această listă se referă la standarde minime. Dacă doriți să mergeți mai departe, dacă doriți să aveți o listă mai cuprinzătoare, din punctul meu de vedere ar trebui să fie inclusă mai multe criterii. Însă, așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, aceste criterii uh, folosite de uh, Comisia Europeană despre care am auzit. Mulțumesc. Nu știu dacă e pe unul din dacă coraportorii doresc să mai adauge ceva, nu? Permiteți-mi să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru această discuție extrem de utilă și interesantă. Din punctul meu de vedere, este clar că această listă europeană pare fi un foarte important pas înainte. Se rămâne întrebarea dacă este folosită în cel mai eficient mod cu putință, dacă criteriile care stau la baza ei sunt cele potrivite și dacă sunt folosite în mod adecvat. Aceste criterii ar trebui să fie uh, obiective, să poată fi verificate pentru a înțelege uh, dacă procesul este unul politic sau nu. Este mai ușor să cerem acest lucru decât să-l garan- uh, garantăm și vă aduc aminte de modul în care a tratat Parlamentul European actele delegate legate de uh, lista țărilor foarte riscante pentru activitățile de spălare de bani. Am fă, s-au făcut uh, activități puternice de uh, lobbying lobby, însă Parlamentul a avut o activitate foarte transparentă privind dezbaterile purtate în comisiile de specialitate, votul din uh, aceste comisii și din plenară apoi. Transparența este în calea pe care va trebui să o urmăm și ajustarea, uh, desigur, a acestor criterii va fi utilă și sunt sigur că vom, ne vom referi la toate aceste chestiuni în raportul final al comisiei noastre, dacă în momentul în care acesta va fi adoptat există în continuare țări pe lista uh, neagră respectivă. Mulțumesc tuturor pentru participare la această audiere și am încheiat ședința.